Uh, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog uh, să luați loc. Nu mi-aș aștepta niciodată să am ocazia de a prezida cea mai importantă comisie a Parlamentului European, Comisia pentru Afaceri Externe. A existat o scurtă discuție. Elmar Brock uh, nu va putea veni decât peste 10 minute. Propunerea mea a fost, deși nu spun cu dragă inimă ca președintele Ierzy Buzek să în, înceapă uh, reuniunea ca președinte pentru că e mai bătrân cu mine decât două, cu două sau trei zile, dar până la urmă uh, ei mi-au spus că eu uh, sunt cel mai vechi la Parlamentul European, sunt mai vechi decât Gergi și arăt și mai bătrân decât el. Așadar, eu am onoarea să vă urez bun venit, uh, îmi face o mare plăcere să o fac și de asemenea, cu mare plăcere, urez bun venit excelenței sale, ministrul de afaceri externe al Eh, Iordaniei, domnul Nasser Judeh, cum spuneam, ministru afacerilor externe al regatului Hashemit al Iordaniei. Vă rugăm eh, să-l aplaudați. And we are very happy that your... Ne bucură că și ambasadorul dumneavoastră se află aici. Apreciem foarte mult activitatea ambasadorului dumneavoastră și ne bucură de asemenea foarte mult că majestatea sa, regele, va Uh, sosirea Parlamentului European uh, peste puțin timp. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, uh, nu voi vorbi mai mult. Vă sunt recunoscător pentru șansa acordată să vorbesc în fața dumneavoastră. Vreau să fiu doar un umil servitor al acestei comisii și când el Brock va sosi, imediat voi părăsi scaunul de președinte și va fi ultima dată probabil când voi prezida eu această uh, comisie. Deci, excelența dumneavoastră, domnule ministru, vă rog, uh, vă dau cuvântul pentru a vă exprima în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Mulțumesc, uh, domnule președinte Pöttering și vă voi spune în continuare, mă voi adresa dumneavoastră ca președinte, avem 10 minute la dispoziție înainte de a sosi domnul Broc, deci vom rezolva toate treburile importante până atunci și când va sosi domnia sa vom răspunde doar la întrebări. Însă dați-mi voi să spun că este o mare onoare pentru mine de a mă afla astăzi uh, în fața acestei uh, distinse comisii. Ultima dată când am uh, făcut-o a fost acum 2 ani atunci am avut onoarea eh, de a fi prezent în fața dumneavoastră și de a asculta sfaturile înțelepte ale membrilor lor și de a răspunde întrebărilor pe cât m-am priceput eu și vreau să spun că amândoi arătați foarte tineri și prosperi. Înțelepciunea și experiența domniilor voastre ne sunt întotdeauna de mare sprijin în raporturile noastre, relațiile noastre cu Europa, și în provocările cu care ne confruntăm cu toții. Deci înțelepciunea este neprețuită. Și vă mulțumesc pentru că mi-a acordați onoarea de a sta astăzi alături de dumneavoastră. Și vreau să mai spun că um, în cei doi ani care au trecut de când m-am aflat uh, alături de dumneavoastră, ultima dată, în ce privește relațiile Uniunii Europene cu Iordania, s-au petrecut niște evenimente remarcabile. Uh, Iordania a primit statutul consolidat în relațiile cu Uniunea Europeană acum aproximativ un an și jumătate și ne mândrește foarte mult acest statut care până la urmă reflectă relațiile excelente pe care le avem noi cu Europa și de asemenea uh, din partea Iordaniei reprezintă un uh, angajament că va continua pe calea consolidării relațiilor cu Europa. Al doilea eveniment important s-a petrecut acum câteva săptămâni când s-a desfășurat o întâlnire a grupului de lucru mm, Uniunea Europeană-Iordania pe țărmul Mării Negre, în Ior- ă, mă, scuzați, Mării Moarte în Iordania și uh, pentru mulți iordanieni, uh, pentru mulți ani de zile de acum înainte, demonstrația susținerii Europei către majestatea sa regele uh, Abdallah al II-lea, care este angajat pe calea proiectului de reforme în Iordania, este, a fost de neuitat. Și prezența atâtor actori importanți din Europa, din partea Comisiei, BERD, BEI, Parlamentul European, uh, pentru că mai mulți uh, membri ai Parlamentului European s-au aflat acolo, din partea societății civile, partidelor politice, mass media, iată, uh, a fost până la urmă o întâlnire extraordinară de europeni care și-au întâlnit uh, partenerii din Iordania, adică reprezentanții societății civile, reprezentanții partidelor politice, ai mass media, ai mediului de afaceri, au fost mulți directori uh, din partea multor companii europene prezenți, ne-am întâlnit și cu uh, până la urmă cetățeni de rând iordanieni și până la urmă realizarea a fost uh, și un prânz uh, dat de majestatea sa regele în onoarea întregului grup și cred că concluziile grupului de lucru ne indică faptul că nu doar că uh, Iordania și Europa au relații solide, ci și că Europa crede în Iordania sub conducerea majestății sale. Europa crede într-un proces uh, pe care majestatea sa, regele Iordaniei, um, îl conduce într-o regiune atât de volatilă. A fost o mărturie a încrederii în Iordania și în poporul iordanian și încrederea în reformele uh, practic irreversibile care au fost întreprinse în Iordania. Astăzi Ehm, sărbătorim a 10 aniversare a intrării în vigoare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Iordania. S-au, întâmplat foarte mult pe, în uh, ultimii 10 ani, s-au implementat multe proiecte, multe inițiative au fost lansate. Este într-adevăr o poveste de succes acest parteneriat și ne face foarte mândri. Suntem mândri de relațiile noastre cu Europa și suntem ca întotdeauna angajați uh, să facem tot ce putem pentru ca relația noastră să se îmbunătățească, să devină mai puternică. Noi spunem în continuu că uh, relația noastră cu Uniunea Europeană nu este doar de prietenie, e vorba de un adevărat parteneriat. Un parteneriat care să servească de exemplu în legătură cu modul în care uh, o țară din partea noastră a lumii, cu evenimentele tumultoase prin care am trecut în ultimul an, uh, cum anume poate aplica acest model pentru un viitor mai bun pentru toți și pentru o relație mai bună și mai puternică cu Europa. Am fost mândru și onorat că am avut-o alături de noi pe doamna Ashton în Iordania, care ne-a afirmat angajamentul ei față de relația cu Iordania. M-a bucurat și uh, activitatea domnului Bernardino Leo, Bernardino Leon și de toți, uh, activitatea tuturor prietenilor noștri, de altfel și de la Comisie și de la Parlament. Și cu acestea consider eu că am văzut că există susținere pentru un proiect politic aflat în evoluție, dar și uh, față de provocările economice cu care se confruntă Iordania în aceste uh, vremuri pe care le traversăm. Susținerea pentru IMM-uri, modul în care am examinat probleme legate de transport, energie, aprovizionarea cu apă, proiecte nu doar pentru Iordania, ci pentru întreaga regiune, ne arată că există o abordare generală a Europei atunci când e vorba de relația sa cu Iordania. Noi am discutat realizările Iordaniei și am discutat și provocările cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat, însă e clar că a fost vorba de un mesaj foarte puternic transmis de Europa, nu doar către Iordania, ci și țările învecinate. Și așa că adresez mulțumirile mele din inimă dumneavoastră tuturor pentru prietenia și parteneriatul nostru. Și desigur că acum, datorită dumneavoastră tuturor de aici de la Bruxelles și din altă parte, din alte părți ale Europei, Uh, apreciem, desigur, angajamentul dumneavoastră uh, față de acordul uh, comercial și în, în favoarea mobilității și ne bucură că vor începe convorbirile pe aceste teme chiar de luna viitoare. Doamnelor și domnilor, nu doresc să vă plictisesc cu informații pe care deja le cunoașteți vorbesc, după cum spunea domnul președinte, în fața unei din cele mai uh, extraordinare comisii din lume, Comisia de Afaceri Externe ale, a Parlamentului European. Deci uh, presupun că nu doar că vorbesc uh, cu niște oameni mult mai inteligenți decât mine, dar și uh, foarte bine informați. La uh, Marea Moartă, în Iordania, în octombrie 2011, Uh, pe marginea uh, formului economic uh, mondial pe care îl găzduim în fiecare an în Iordania. Am luat parte la o sesiune numită Scenarii geostrategice pentru 2012. Prima mea declarație în acest cadru, bine, a fost transmisă în direct la televizor și Amr a fost secretar general al Ligii Arabe, și principalul candidat la președinția Egiptului a participat, a participat și Tony Blair și alte personalități și în prima mea intervenție am spus că e chiar ridicol ca noi să ne arogăm uh, capacitatea de a vorbi despre scenarii geostrategice pentru 2012, pentru că în octombrie 2010 toți stăteam la aceeași masă și niciunul dintre noi n-ar fi, n-ar fi putut bănui ce se va întâmpla în 2011. Deci vor, mai bine vorbim despre realitățile zilei de azi decât să anticipăm greșit ce se va întâmpla în 2012. 2011 a fost într-adevăr un an foarte tumultuos pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Știu, există, cunoaștem uh, expresia primăvară arabă. Uh, eu personal aș numi eu mai degrabă trezirea arabă. Și nu e vorba de primul proces de acest gen, ci faptul că um, e prima oară când majoritatea popoarelor din partea noastră a lumii s-au deșteptat. 75% din populația Iordaniei este sub 30 de ani. Deci, iată, tineretul este foarte puternic și nu doar în Iordania, ci în întreaga Africa de Nord și Orientul Mijlociu, deci a fost o mișcare a tineretului în căutare de dreptate. Deșteptarea arabă e vor, uh, se referă la uh, nevoia de dreptate, de egalitate, de șanse egale, de putința de a participa la făurirea viitorului și la autoguvernare. Pentru că mulți tineri până uh, acum nu au putut face acest lucru și vorbim aici despre niște drepturi de bază, drepturi politice inalienabile ale fiecăruia. Așadar, ă, pentru că ei nu s-au bucurat de aceste drepturi atât, ă, atâția și atâția ani, ă, au, simțeau nevoia să le fie auzite vocile. Și până la urmă, liderii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și din nou Uh, nu mă măsor cuvintele, acum vorbesc cinstit, lideri din partea noastră a lumii au avut uh, doar câteva alegeri la dispoziție. În primul rând, știind că schimbarea e inevitabilă, ce faci? Te adaptezi și uh, te, Mm, însoțești această schimbare și te adaptezi instituțional sau reziști schimbării, dar atunci trebuie să suferi consecințele, cum s-a întâmplat uh, într-adevăr uh, în multe țări. Sau preîntâmpi în schimbarea și chiar joci un rol de lider în, în ea și mă bucur să spun că Iordania a și pe această cale. Majestatea s-a adoptat un program amplu de uh, uh reforme economice și sociale cu ani de zile înaintea primăverii arabe. Astea sunt fapte, nu clișee și nici dorințe ă, deșarte. E vorba de fapte. Da, să fac o pauză. Văd că a sosit domnul Brock. Excellency. Thank you very much, sir, Mr. Cochran. May I continue, sir? Please. Dați voi să continui? Da, unde rămăsesem. Așadar, eu vorbesc aici de fapte, fapte de care suntem mândri, adică în Iordania. După cum a spus doamna Ashton, s-a pretecut o schimbare fără haos. Am făcut reforme încă dinainte de aceste mișcări și e vorba de un program economic și social de reforme menit a dura mulți ani de zile după cum spune majestatea sa regele, toate a fost doi pași înainte, un, pas, înapoi, un pas înapoi, pentru că, mă rog, unele realități regionale nu pot fi controlate, dar până la urmă angajamentul nostru este important și acesta este irreversibil. Și în părțile noastre ale lumii, Iordania aflându-se în inima Orientului Mijlociu, tradițional, Iordania a fost totdeauna o răscruce a civilizațiilor Uh, și bine, nu e vorba de civilizații vechi și noi uh, în concurență, ci e vorba până la urmă de o, uh, practic o platformă și un pod între sud, est, nord și sud. Asta reprezintă Iordania câteodată oamenii se întreabă de ce oare trebuie să facem un, doi pași înainte și unul înapoi, de ce anume există acești factori pe care nu îi poți controla. În ce privește reformele politice, câteodată politica regională uh, își impune agenda, uh, independent de voința ta. Dacă între 2003 și 2008 am, ai avut de trecut prin trei războaie într-o regiune în care distanțele sunt neglijabile, în 2003, război din Irak, 2008, uh, război, 2006, uh, război în Liban, război în Gaza. Și resursele necesare pentru a rezista în fața asemenea evenimente la care, pe care nu le poți controla sunt însemnate și din punct de vedere politic faptul că nu a existat un proces de negocieri viabil care să rezolve dată pe totdeauna uh, problema israelo-palestiniană trebuie luate în considerare că și acea, acest lucru a afectat ritmul reformelor în multe țări, inclusiv Iordania care este un actor principal în regiune și în ce privește reformele economice, noi reamintim totdeauna partenerilor noștri că Iordania eh, se confruntă cu multe eh, provocări economice și cu greutăți economice, însă, până la urmă, Trebuie să ne amintim că Iordania importă 96% din energia sa. Doar anul trecut, în 2011, a trebuit să ne confruntăm cu două probleme destul de grave. În primul rând, prețul la petrol care a crescut cu 50 de dolari pe baril între septembrie 2010 și aprilie 2011. Fiecare dolar în plus se traduce în, într-o sarcină de 25 de milioane de dolari uh, în plus pentru Iordania pe an. Dacă știm matematică, înțelegem că pentru Iordania e o povară grea și uh, o a doua problemă uh, a fost întreruperea aprovizionării cu gaz din Egipt pentru că a existat un gazoduct care a fost aruncat în aer de 12 ori în 2011 și s-a întrerupt uh, furnizarea uh, câteodată și o lună de zile. Și fiecare întrerupere e o sarcină în plus pe umerii economiei uh, Iordaniei de 5 milioane de dolari în fiecare an. Iată. Înmulțiți asta cu 12 și vă veți da seama de povară și în mijlocul a tuturor acestor, acestor evenimente a trebuit să ne continuăm programul de reforme Uh, ținând cont de sigur și ce se întâmplă, de ce se întâmplă la fața locului, dar procesul schimbării la care am asistat uh, poate fi categorisit ca fiind uh, revoluționar sau evoluționar. Și am văzut două exemple de revoluții rapide care uh, au avut ca rezultat schimbarea regimurilor, însă și cu vi- uh, un anumit grad de violență limitată și controlată. Sigur, am văzut ce s-a întâmplat în Egipt și în Tunisia și un alt, uh, o altă tulburare cu uh, o altă tulburare mult mai violentă, uh, o evenimente care nici nu s-au încheiat din nefericire. Am văzut asta în Libia, în Yemen și, cum spuneam, din păcate în Siria, încă și în ziua de azi. Și avem, pe de altă parte, și un proces de evoluție și mm, sunt mândru că pot afirma că majestatea sa crede în puterea tineretului și în potențialul tinerilor, ceea ce a însemnat că Iordania a încercat să facă tot ce a putut ca să responsabilizeze tineretul ca acesta să fie parte a făuririi viitorului. Ce am făcut noi în 2011? Majestatea sa uh, a văzut ce s-a întâmplat cu primăvara arabă și a spus este o șansă de care trebuie să profităm, ca să accelerăm reformele noastre politice, economice și sociale, sigur. Un pas uh, înainte, doi înapoi. Din păcate asta va continua să fie realitatea câteodată pentru că astea sunt faptele care ne scapă de sub control, din păcate. Însă, angajamentul nostru trebuie să fie unul hotărât. și acțiunile noastre trebuie să fie vizibile, tangibile. Așadar, am format un comitet de dialog național în 2011 cu două însărcinări principale, în primul rând, să producă o lege electorală și o lege a partidelor politice, pentru că scopul stabilit de rege pentru Iordania, eh, nu a spus că este un proces eh, care va dura la nesfârșit, ci a stabilit un termen a stabilit un scop final, și anume un guvern născut și ales prin Parlament. Un guvern care să reprezinte un partid majoritar sau un bloc de partide majoritare și pentru aceasta uh, Ă, avem deja legea, trebuie să avem o lege electorală modernă și o lege a partidelor politice modernă și funcțională. Cei care cunosc Iordania știu că în Iordania avem partide politice și asta de zeci și zeci de ani și probabil că știți și că uh, cu, cu unele excepții care sunt organizate cu doctrine și platforme clare, fie politice, economice, fie sociale, restul sunt partide fie identificate cu anumite persoane sau partide care nu reprezintă, ne reprezintă nicio platformă politică. E dreptul lor să existe, dar noi, ce încercăm noi să facem prin legea partidelor politice e să dezvoltăm o cultură a partidelor politice care să încurajeze tinerii să intre în viața politică, să fie activi în contextul vieții politice de partid și ca aceste partide să ajungă în Parlament. Tinerii trebuie să voteze pentru ce cre- uh, să voteze pentru niște partide în care ei cred. Și atunci Comitetul de uh, Dialog Național și-a înfăptuit sarcina în termen de trei luni, cum i-a fost și mandatul. Apoi, opoziția a spus că avem nevoie să, ne, să revizuim cele 29 de amendamente la Constituția României 152. Și aici, majestatea sa, regele, a fost înaintea tuturor și a avut o abordare vizionară, deoarece regele a spus că, până la urmă, nu doresc să reviz, revizuiesc doar cele 29 de amendamente, ci întreaga Constituție. Asta s-a și întâmplat. A format o comisie regală care și-a desfășurat activitatea în 13-14 săptămâni și amendamentele constituționale au rezultat în 42 de articole, de la 120 de articole, cum era Constituția veche. Parlamentul uh, a, l-a ratificat și din, de la 1 septembrie au intrat în vigoare. Și aceste amendamente constituționale includ, printre multe altele, uh, pentru prima oară, poate regiunea noastră, o comisie independentă care să supravegheze uh, alegerile naționale fie ele municipale sau parlamentare, locale sau parlamentare, și nu doar să supravegheze procesul electoral, ci această comisie va avea puterea de a conduce, a organiza alegerile după ce această lege va trece prin Parlament în următoarele zile, pentru că chiar în aceste momente este dezbătută, această comisie va avea puterea de a alege data alegerilor și modul în care se vor organiza alegerile, mecanismele care vor fi utilizate și va avea agenții în întreaga țară. Bun, și aici credem noi că avem o abordare Uh, evolutivă și în aceste amendamente ale Constituției există și Curtea Constituțională care va interpreta Constituția, se va afla dincolo sau deasupra sistemului juridic sau parlamentelor, uh, mecanismelor parlamentare deja existente. Am completat un proiect de lege pentru, această, uh, uh, pentru partidele politice, pentru această comisie independentă, Uh, legea pentru, uh, pentru alegerile locale, este deja la Parlament. Uh, ieri am, ave, am um, elaborat legea pentru Curtea Constituțională și în scurt timp va veni și legea electorală și atunci guvernul va fi uh, înfăptuit și a promis să facă, mă rog, ca rezultat al modificării Constituției și apoi va urma și o dezbatere parlamentară care ne va aduce într-o, nouă, într-o fază următoare. Deci reforme politice, reforme uh, economice și sociale, toate acestea uh, merg mână, mână în mână, pentru că nu poți avea doar reforme politice și uh, să nu ai reforme economice. Noi suntem angajați uh, pe calea tuturor acestor reforme, deși suntem confruntați cu multe provocări. Absența păcii și securității în regiune e o sursă de uh, îngrijorări serioase, dar eu cred că Iordania se poate prezenta ca o oază de stabilitate și mulți dintre dumneavoastră ați și spus așa, ați caracterizat în acest fel Iordania. Și după primăvara arabă sau deșteptarea arabă, cu oamenii care doresc dreptate, egalitate, o viață demnă, mai multe șanse. Problema palestiniană rămâne însă, cum s-ar spune, oaia neagră în regiune. Nu poate exista o primăvară arabă completă fără pace în Orientul Mijlociu și asta nu se va întâmpla fără o soluție la problema israelo-palestiniană. Poziția noastră aici este una foarte clară și bine cunoscută, și anume o soluție cu două state cu un stat palestinian independent și stabil înființat pe baza uh, frontierelor din 1967, sigur, prin negocieri și cu securitatea garantată și Israelului și amândouă statele să, uh, trăind în într-un Orient Mijlociu sigur, prosper și stabil. Asta este abordarea noastră și aici am dorit să fim de folos și de aceea am făcut eforturi în, urmă, în ultimele 6-7 uh, săptămâni și veți Știi probabil că Iordania nu este doar un mediator sau un observator, ci un actor implicat. Eh, problemele cu uh, statutul de cinci probleme pe care, care se vor negocia, Ierusalimul, refugiații, apa, frontierele, securitatea, toate aceste cinci probleme afectează și securitatea și interesele naționale iordaniene și toate aceste cinci uh, probleme uh, vor, ne vor vedea implicați și când vom încerca să aducem împreună uh, pe israelieni și palestinieni și am făcut deja asta cu uh, discuții preliminare în Iordania pentru că noi considerăm, să încercă impasul din ultima vreme, este dăunător și nu a folosit nimănui și ne-a îndepărtat încă și mai mult de la găsirea unei soluții pe care ne-o dorim cu toții. Trebuie să spun că am avut cinci runde de convorbiri preliminare între palestinieni și israelieni și cei care știu ce uh, s-a întâmplat la aceste convorbiri, uh, știu că atmosfera a fost una cordială de afaceri, sigur diferențele au fost uh, mari și adânci, însă e vorba până la urmă de un conflict de, care durează de mai mult de 16 ani, de ocupație care durează de mai mult de 44 de ani și atunci nu ne putem aștepta la o soluție facilă sau rapidă. Uh, însă trebuie să ne asigurăm acum că s-au uh, suspendat din nou, că facem toate eforturile ca să aducem uh, din nou părțile la masa convorbirilor. A existat și o diferență în interpretarea declarației quartetului din septembrie 2011 și știm cu toții că dumneavoastră uh, sunteți mulțumiți cu această declarație. Uh, în care pentru prima oară s-a stabilit un calendar clar. Quartetul a spus 30 de zile pentru o tineri pregătitoare, 90 de zile pentru propuneri în legătură cu frontiera și securitatea, alte 90 de zile pentru a se înregistra progrese și apoi încă 7-8 luni pentru a uh, avea un uh, acord cadru și interpretarea uh, celor două părți în legătură cu când anume încep cele 90 uh, de zile, înainte sau după 26 octombrie. Mi se spune că nu mai am timp la dispoziție, deci vă mai rog uh, să îmi îngăduiți 5 minute ca să spun foarte repede că pacea în Orientul Mijlociu este un angajament al tuturor pentru toți și uh, Pacea în momentul mijlocii înseamnă și pacea întregii lumi. Nu e vorba doar de un conflict local sau regional, e un conflict cu ramificații globale. Sunt sigur că toată lumea vrea să audă ce am de spus și de Siria. Vă pot spune foarte rapid, în concluzie, că uh, sunt, este o țară vecină, ne îngrijorează situația uh, de acolo, sigur, asasinate, atrocități, se varsă sânge în fiecare zi. Noi, împreună cu Liga Arabă, încercăm să facem ceva dar trebuie să se găsească o soluție politică. Nu dorim interferențe care să destabilizeze încă și mai mult regiunea. Voi nu voi opri acum ca să răspund la eventualele dumneavoastră întrebări. Doresc doar să spun că există un grup numit Prietenii Iordaniei în cadrul Parlamentului European și, dacă mi îngăduiți, spun că aș crede că fiecare de aici este un prieten al Iordaniei și dumneavoastră, vă, pe dumneavoastră vă considerăm toți prieteni ai Iordaniei și uh, suntem mândri de relația cu dumneavoastră și vă mulțumesc din nou pentru amabilitatea de a mă invita astăzi aici. Thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru acest discurs, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Informații care eu le consider a fi foarte pozitive și ne demonstrează că reformele pot fi uh, făcute în diferite moduri și modul în care l-ați făcut dumneavoastră ne demonstrează că este unul de succes. Deschidem acum dezbaterea și primul dorește să intervină domnul Michael Galler. Vă mulțumesc. Uh, bine ați venit din nou, domnule ministru, la comisia noastră. Ne bucură faptul că sunteți alături de noi și ne bucură veștile bune legate de țara dumneavoastră. Credem cu toții, cred, cred că cu toții dorim succes guvernului dumneavoastră. A spus foarte clar că reformele politice și social-economice trebuie să meargă mână în mână și cred că putem avea încredere că acest proces va continua foarte bine în țara dumneavoastră. Pot să Vă asigur că și abordarea Uniunii Europene, colaborarea cu țara dumneavoastră, um, va continua într-un uh, mod foarte pozitiv. Întrebarea mea se referă la următorul aspect. Dumneavoastră sunteți parte din Liga Arabă și aș dori să știu care este uh, poziția internă legată de criza nu criza din Libia, ci criza din uh, Siria. Da. Vă mulțumesc pentru interpretare, pentru ajutor. Deci, mă refer la faptul că Liga Statelor Arabe, într-un mod repetat, a luat o asemenea poziție Uh, despre un conflict în interiorul unui stat membru al acestei legi. Nu am văzut acest lucru să se fi întâmplat uh, în ultimele decenii, însă această situație s-a repetat de câteva ori în ultima vreme, lucru care este pozitiv. Dar mă surprinde un lucru. Dacă este să vedem ce se întâmplă în Tunisia, care a trecut deja de o revoluție, are un guvern, are, a avut uh, alegeri, pe de altă parte există Um, țări ca Arabia Saudită, care nu poate fi caracterizat ca fiind un stat care uh, face reforme, și apoi există state ca și Iordania care au agenda de reformă. Deci sunt trei state care provin dintr-un context foarte diferit, dar au găsit un numitor comun în sensul exercitării presiuni, de presiune asupra regimului din uh, Damasc, pentru ca acesta să renunțe la acte violente și să um, dea curs posibilităților de schimbare. Aș dori să vă întreb care considerați că sunt motivațiile acestor state atât de diferite pentru a găsi aceeași poziție din acest punct de vedere. Poate ne puteți uh, ilustra puțin care sunt discuțiile care au avut loc în cadrul Ligii Arabe. Apoi o altă întrebare scurtă, tot uh, în legătură cu Siria. Am încurcat din nou Siria cu Libia? Ok, e vorba din nou despre Siria. Sunteți uh, pregătiți, la fel cum se întâmplă cu Turcia, care este pregătită să accepte refugiați în propriile în interiorul propriilor grani, uh, granițelor. Deci sunteți și dumneavoastră pregătiți să faceți acest lucru sau eventual au sosit deja refugiați din uh, Siria în Iordania? Uh, Um, există mm, membri ai minorităților creștine din Siria care au, uh, s-au refugiat deja în Iordania, pentru că eu îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat cu minoritățile creștine din Irak care s-au refugiat în Iordania și mă tem că s-ar putea întâmpla așa ceva și în Siria. Vă mulțumesc, domnul președinte. Nimeni nu este inutil, dumneavoastră sunteți uh, util pentru că dați un exemplu prost despre cât de lung ați, uh, cât de mult timp ați uh, folosit pentru intervenția dumneavoastră. Deci doresc să aduc aminte tuturor că au la dispoziție un, un uh, minut și jumătate pentru intervenție. Are cuvântul doamna Gomez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit și pentru că ne-ați explicat procesul intern de reforme din Iordania. sper că acest proces va funcționa pentru că am în față un raport foarte trist din, uh, despre libertatea în lume în anul 2011 și despre repercusiunile asupra situației libertății în urma primăverii arabe și pot să vă spun că Iordania nu are un loc uh, foarte onorific în uh, acest clasament. Este puțin deasupra Iranului și Arabiei Saudite. Deci sper că reformele vor funcționa. Doresc să vă spun că apreciez rolul pe care l-ați avut pe plan internațional, apreciez ce a spus ieri că um, Iordania va semna convenția de neproliferare a armelor și uh, cred că este bine să existe un Orient Mijlociu în care să nu există arme nucleare și aș dori să vă întreb ce recomandare ați avea pentru Uniunea Europeană în uh, relația acestea cu Iranul, de exemplu. Și aș avea și eu o întrebare în legătură cu Siria. Ne bucură sprijinul pe care l-ați uh, acordat populației siriene, dar am dorit să știm care este părerea dumneavoastră despre fragmentarea care există în rândul opoziției siriene, un lucru care reprezintă o problemă atât pentru ei cât și pentru viitor. Și aș dori să știu dacă Iordania ar fi pregătită ca în cadrul Ligii Arabe să sprijine uh, o cerere de aducere în judecată a președintelui Assad în fața Tribunalului Internațional um, pentru crime de război, care a făcut tocmai această crimă groaznică împotriva poporului sirian. Vă mulțumesc. Doamna Neitz. Domnule președinte, dragi colegi, domnule ministru, în numele grupului politic al liberalilor doresc să vă spun bine ați venit în acest parlament și vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Îmi pare rău pentru că am ratat prima parte a prezentării dumneavoastră și poate uh, trebuie să încerc scuză pentru că întrebarea mea uh, și-a găsit răspunsul în prima parte a prezentării dumneavoastră. Aș avea două uh, întrebări. Um, am admirat rolul pe care l-a, l-a avut regina în uh, Iordania în construirea societății civile, lucru care mă duce în mod automat la întrebarea concretă legată de rolul uh, femeilor, rolul jucat de femei în uh, reformele actuale și oare există um, prevederi speciale care se ocupă de egalitatea de sex în Iordania? Apoi, a doua întrebare legată de Orientul Mijlociu și de conflictul între Palestina și Israel. Aș dori să știu care sunt părerile dumneavoastră despre situația, despre reconciliere posibilă sau neposibilă între Hamas și Fatah și care este situația cu uh, discuțiile pentru pace. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele uh, verzilor, aș dori să îi spun uh, bine, bine ați venit, domnului ministru, și să-i mulțumesc pentru punerea la curent cu ceea ce se întâmplă în uh, țara dumnealui. Poate ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre această reformă și despre ce vor însemna uh, această reformă pentru palestinienii, mai mult de 2 milioane de palestinieni care trăiesc în uh, Iordania și care sunt uh, discriminați uh, din punct de vedere instituțional. Apoi, ce se întâmplă cu asistența oferită de Uniunea Europeană Iordania Este vorba de două, mai mult de 200 de milioane de euro împărțiți pe mai multe programe. Desigur, dacă este să comparăm uh, cu situația cu ajutorul uh, acordat Arabiei Saudite. În Arabia Saudită vorbim de o sumă de un miliard de euro. Uh, poate ne puteți spune care sunt condițiile exacte pentru cheltuirea acestor uh, fonduri și cum sunt folosite acestea pentru ca democrația să devină o realitate în Iordania. Antevorbitorii s-au referit la reputația țării dumneavoastră, care este mult mai bună decât uh, vecinii direcți. Um, când, uh, din mai multe puncte de vedere, dar um, Iordania a semnat Convenția Națiunilor Unite împotriva torturii, cu toate acestea, nu s-au făcut progrese concrete foarte mult, foarte multe în ultimii 10 ani și anul trecut uh, Iordania chiar a pierdut teren, a căzut de pe poziția 120 pe 128 în legătură cu libertatea uh, mass mediei. Uh, eu am uh, discutat cu președintele delegației în Maghreb, care mi-a spus că în cadrul uh, Ligii Arabe există o dorință largă de a merge în, directul, în direcția reformelor și aș dori să știu dacă uh, și acest lucru, uh, dacă acest lucru se întâmplă și în Iordania. Vă mulțumesc. Uh, domnule ministru, dumneavoastră reprezentați o țară care uh, ne dă speranțe în contextul din Orientul Mijlociu. Uh, prin atitudinea regelui și prin atitudinea miniștrilor acestei, uh, acestei țări. Aș avea câteva întrebări. Acum, dacă în momentul în care Hamasul a în, înțeles cât de slabă este poziția sa din Siria, aș dori să uh, întreb de ce nu acceptați uh, prezența acestei organizații în Iordania pentru a îi ajuta să înțeleagă care este situația, pentru că avem nevoie de discuție și cu acest grup pentru a rezolva situația din Orientul Mijlociu. Apoi, în al doilea rând, uh, va funcționa oare apropierea între Fatah și Hamas, ținând cont de ceea ce se întâmplă în Israel? Uh, nu doar prin declarațiile primului uh, ministru, dar în general, Israelul încearcă să divizeze lucrurile între cele două organizații. Și apoi, care sunt relațiile între Iordania și Israel? În uh, Israel există un uh, guvern uh, din punct de vedere politic de dreapta și știm foarte bine care este atitudinea ministrului de externe al Israelului și aș dori să știu dacă acest lucru a avut efecte negative asupra relațiilor între Israel și Iordania. Și în final, oare considerați că uh, acest uh, quartet mai are vreun rol în uh, ce se întâmplă acolo, pentru că noi, uh, Uniunea Europeană, finanțează foarte multe lucruri în zona respectivă și noi avem impresia că quartetul nu mai funcționează, nu mai are alt rol decât să îl sprijină pe domnul Tony Blair să se plimbe prin Orientul Mijlociu. Și dacă nu funcționează, oare ce ar trebui să facem pentru a funcționa? Uh, Mr. Meyer. Domnul Mayer. Eh, Bienvenit. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule ministru și grupul meu vă urează bun venit. Există un numitor comun eh, a primăverii arabe sau a deșteptării arabe, cum spuneți dumneavoastră. Și anume, rezultatul acestor, tuturor, acestor evenimente e eh, venirea la puterea unor partide islamice. Reformele pe care le-a întreprins țara dumneavoastră, preved, prevăd uh, alegeri care se vor desfășura în curând și se pare că și în Iordania, în cazul unor alegeri, ar putea să vină la putere un partid islamist. E clar, criza siriană, date fiind uh, relațiile sale strategice cu uh, Iordania, poate juca un rol. Refugiații din conflict pot juca un rol, dar aș dori să-mi răspundeți la această întrebare. Dacă dumneavoastră credeți că e posibil ca în cazul organizării unor alegeri după aceste reforme să vină la putere și în Iordania un partid islamist. Și, de asemenea, mi-ar plăcea să vă aflu opinia sau opinia guvernului pe care reprezentați în legătură cu anunțurile făcute de statul Israel în legătură cu o previzibilă acțiune militară întreprinsă împotriva Iranului. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. Și apoi, ă, Consiliul Național din ă, Iordania a făcut o conferință de presă în Washington. E vorba de un, niște reprezentanți ai opoziției nerecunoscuți în Iordania și s-a ă, s-au denunțat niște malversațiuni în ce privește ajutoarele internaționale. Aș vrea să știu ce aveți de spus despre asta. Mulțumesc.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 pe probleme importante și voi încerca să răspund cât mai bine. Motivațiile statelor din Liga Arabă Ceea ce este extrem de încurajator este că Ar Liga Arabă dă tonul, încearcă să abordeze aceste probleme în Casa Arabă. Mă bucur că ați amestecat, uh, ați uh, făcut mm, Libia și Siria în uh, întrebarea dumneavoastră, pentru că poziția Ligii Arabe, poziția din 2011, poziția fermă a Ligii Arabe a fost baza pentru ca comunitatea internațională să acționeze Uh, cu implicarea uh, Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite s-au bazat pe poziția progresistă a Ligii Arabe și nu strică ca Liga Arabă să dea tonul și să adopte uh, poziții necesare pentru ca comunitatea internațională să acționeze. în așa fel încât Liga Arabă să nu poată spune că nu și-a dorit o intervenție internațională și că a fost impusă. În ceea ce privește Siria, situația este mai complicată. Liga Arabă conduce dezbaterea în această privință. Uh, ministrii Afaceri Externe s-au întrunit de 8-9 ori și am adoptat rezoluție după rezoluție. Într-una dintre aceste rezoluții am propus chiar să ne adresăm Consiliului de Securitate pentru a adopta planul arab care a fost uh, propus și am văzut că s-a opus un veto în Consiliul de Securitate și uh, Liga Arabă s-a adresat adunării generale în încercarea de a obține o rezoluție și am obținut această rezoluție. La Tunisia s-a desfășurat reuniunea prietenului, prietenilor Siriei și uh, această reuniune a arătat cât de important este subiectul și uh, de asemenea um, această reuniune a fost importantă. În ceea ce privește motivațiile statelor uh, și uh, relația dintre aceste motivații și caracteristicile statelor, eu unul nu sunt uh, în măsură să judec niciun stat, însă numitorul comun este că ne dorim o soluție politică. Nu vrem să asistăm la un război civil în Siria, nu vrem să asistăm la dezbinări, nu vrem să se compromită integritatea teritorială a Siriei. Siria este complicată. Voi vorbi despre refugiați și despre componența societății siriene, pentru că acolo există o structură demografică care are numeroase rădăcini. Există creștini, suniți arabi, uh, curzi, uh, șiiți, uh, alauiți, uh, druzi. Există multe minorități uh, în Siria care reprezintă poate împreună o majoritate. Alauiții sunt reprezentați uh, de președinte și de familia acestuia și unii spun că o minoritate conduce o majoritate și acest lucru trebuie rectificat pe viitor. În orice caz, la ora actuală, opoziția nu știu dacă ar trebui să-i spun uh, fragmentat, așa cum a spus un distins uh, parlamentar. În orice caz, opoziția nu are un reprezentant, chiar dacă diferitele componente ale opoziției sunt legitime. Uh, armata siriană, Consiliul, cetățenii obișnuiți care se luptă pentru demnitate, pentru ca drepturile lor să fie respectate, cetățenii care se confruntă cu forță brută. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. În uh, Iordania, musulmanii și creștinii trăiesc în uh, armonie de multe secole și uh, minoritatea creștină este o componentă importantă a societății noastre. Nu știu dacă ne pregătim de uh, un aflux de refugiați în uh, Iordania. Trebuie să fim uh, foarte atenți la cifre. La ora actuală, persoanele care trec granița și se numesc refugiați sunt numai de circa 4.000. Cei care vizitează Iordania și rămân pe termen nelimitat uh, au fost în, ultimii, în ultimele luni de, în număr de 80 de mii. Nu se autointitulează refugiați, nu sunt înscriși în această categorie, dar e vorba despre 80 de mii de persoane care nu sunt iordanieni și folosesc uh, apa, energia, beneficiază de serviciile medicale, de serviciile Uh, de educație și împărțim puținul pe care îl avem cu ei, însă este o povară uh, pentru Iordania. Sper că cu aceasta am răspuns la întrebare. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus, doamnă, și poate că voi apărea defensiv, însă vreau să vă spun care sunt faptele. Sunt ministrul uh, de afaceri externe al țării mele și uh, îmi cunosc foarte bine țara. Nu mă pot uh, baza pe o singură sursă pentru a descrie uh, situația drepturilor omului în uh, Iordania. Human Rights Watch au o viziune univocă. Vorbiți despre Iordania. Iordania este o țară care a, a fost afectată de, de primăvara arabă. Uh, în Iordania însă schimbarea s-a făcut fără haos, uh, regele a condus dezbaterea și nu s-a tras nici măcar un foc de armă, nu a fost împușcat nimeni, libertatea de exprimare nu a fost doar garantată, ci și protejată. Poliția a garantat acest lucru și um, continuă, să facă acest lucru. Nu sunt uh, multe uh, cazuri de demonstrații în alte părți ale lumii, demonstrații protejate de poliție, cazuri de, în care libertatea de expresie este um, protejată și noua Constituție și sper că veți primi copii din această Constituție. Această Constituție nu doar interzice tortura, ci interzice și obținerea de probe prin intermediul torturii și vorbim despre un alt uh, subiect uh, uh, important. Am avut de-a face cu Human Rights Watch și atunci când eram info, ministru pentru informație. Um, ne-au adresat cea de a vizita închisorile din Iordania. Le-am um, permis să viziteze închisorile și uh, în toate închisorile și centrele de reabilitare pe care le-au uh, vizitat, din toate aceste închisori au identificat doar un caz în care un polițist și-a a mers dincolo de prerogativele sale și a fost tras la răspundere. Altfel au spus că prizonierii nu au acces la jocuri uh, Însă, în orice caz, nu s-a vorbit despre tortură în Iordania. Iordania este una dintre puținele țări în care uh, Human Rights Watch a avut acces la toate facilitățile la care a vrut uh, să aibă acces. Sigur că mai există erori, însă Um, Human Rights Watch uh, va continua probabil să um, meargă în aceeași direcție. Eu, unul, însă, nu m-aș uita la clasamentele făcute de Human Rights Watch, Freedom House, pardon, mm, retrag, Freedom House, v-aș invita mai degrabă să veniți uh, în Iordania. În ceea ce privește uh, Sper că Human Rights Watch nu uh, um, vor avea impresia că i-am vizat. Am crezut, că, am crezut că ați vorbit despre ei. În ceea ce privește Iranul. Iranul este un subiect care va continua să fie important. Noi considerăm că orice țară poate dezvolta un program nuclear pașnic însă există foarte multe tensiuni în jurul dosarului iranian în ceea ce privește siguranța statelor din Golf și în ceea ce privește amestecul în treburile interne ale diferitelor țări. Cred că trebuie să rezolvăm problema prin dialog și să încercăm să evităm o escaladare militară. Ceea ce ne îngrijorează este faptul că um, uh, acest program nuclear va destabiliza regiunea și va duce la o cursă a înarmărilor într-o regiune care încearcă să creeze o zonă liberă de arme de distrugere în masă. Am răspuns la întrebarea legată de opoziția siriană. În ce privește femeile în Iordania, ele joacă un rol important în societate. Regina este un exemplu. Puteți să vă uitați și la situația organizației femeilor, la rolul femeilor în Parlament, în uh, guvern, uh, femeile în societatea civilă. În Iordania există un uh, comitet național care se ocupă de drepturile femeilor și se poate spune că uh, femeile um, sunt o referință în uh, societatea civilă atunci când vine vorba despre alegeri uh, sau de guvern, participă la Comitetul pentru Dialogul Național și um, la procesul de revizuire a Constituției. Promovăm egalitatea de șanse uh, în, din toate puterile. În ceea ce privește Hamas și Fatah, M-am întâlnit cu domnul Abbas și a explic, ne-a explicat care sunt divergențele între ei. La a doua întâlnire uh, au uh, întâmpinat anumite probleme și mai ales uh, legate de alegeri, participarea la guvern. Președintele Abbas spune că uh, guvernul său va fi un guvern de tehnocrați, de oameni independenți, nu vor fi afiliați la o facțiune sau alta și uh, guvernul va trebui să uh, renunțe la uh, violență și să accepte principiile quartetului. Lucrurile nu sunt prea line, însă Abbas a spus că reconcilierea nu contrazice uh, promovarea păcii. E nevoie de un parlament palestinian unit pentru a guverna, pentru a face față provocărilor economice și de alte tipuri în uh, fâșia Gaza și în Cisjordania. în ceea ce privește palestinienii care sunt dezavantajați în uh, Iordania. Nu știu dacă sunt de acord cu această afirmație. Iordanienii de origine palestiniană sunt o componentă esențială a societății noastre și nu cred că pot fi uh, descriși ca fiind uh, discriminați. Este o generalizare mult prea mare însă țin cont de preocuparea dumneavoastră. Până la urmă, trebuie să ținem cont de un lucru, și anume că Iordania este un uh, mozaic. Există iordanieni uh, care vin din uh, Cisjordania, iordanieni palestinieni care sunt la orice refugiați sau nu. Există 1,9 um, milioane de refugiați cu pașaport iordanian și au dreptul, dacă vor, să se întoarcă. Și este o chestiune care face obiectul negocierilor dintre israelieni și palestinieni. Până una alta sunt cetățeni iordanieni care au dreptul să ocupe posturi um, în sfera publică și privată, sunt oameni de afaceri și um, este fals să spunem că sunt discriminați. Poate că în ceea ce privește reprezentarea lor în Parlament există unele semne de întrebare și uh, regele a spus că sperăm că noul Parlament va reflecta poate mai bine realitățile demografice. Însă asta ține de zonele demografice. În ceea ce privește ajutoarele pe care le primește Iordania, condiționate sau nu, nu există condiții nici în sensul pozitiv, nici în cel negativ. În general, se consideră că Iordania merge în direcția cea bună. Anul trecut am primit peste un miliard de dolari din Arabia Saudită și întrebarea uh, care ne este pusă este unde se duc acești bani am explicat ce s-a întâmplat cu gazul, cu creșterea prețurilor la petrol. E suficient să faceți calculul, veți vedea unde s-au dus banii. Principala problemă în Iordania este prețul facturilor energetice, uh, precum și șomajul. Atunci când uh, ai, trebuie să faci față unor costuri suplimentare din uh, ca, din uh, cauza întreruperii furnizării gazului uh, din Egipt, uh, îți dai seama că ajutoarele trebuie să fie folosite în acest sens. Deci nu sunt condiții, suntem admirați pentru felul în care întreprindem reforme în loc să reacționăm sau să, să ni se impună anumite reforme. Există un uh, program intitulat More for More, care recunoaște eforturile făcute de țări fără a recurge la violență, fără a um, restricționa libertatea de exprimare. Cineva a pus o întrebare legată de libertatea presei, cred că dumneavoastră, doamnă. Sper că cândva, în următoarele zile, veți, uh, veți uita la site-urile noastre web. Vă îndemn să faceți uh, acest lucru. Veți vedea că um, oficialii uh, guvernamentali sunt foarte atacați, uneori se emit acuzații false, ceea ce încercăm să sugerăm este că libertatea de exprimare înseamnă să fii uh, corect, să te bazezi pe informații fiabile și să spui adevărul. Însă, în orice caz, dacă vă uitați la libertățile de care dispunem în Iordania, libertățile de care dispun uh, uh site-urile web sau ziarele, veți uh, constata că libertatea întrece chiar uh, libertățile de care beneficiați în Europa. Însă nu ne deranjează, sigur că va trebui să reglementăm aceste aspecte, însă în orice caz libertatea există. Dacă vom oferi uh, uh Hamasului posibilitatea de a-și instala cartierul general uh, um, în Iordania, nu uh, am discutat încă despre această posibilitate. Au avut uh, birouri înainte de 1999. La ora actuală nu se vorbește despre birouri ale Hamasului în Iordania. Reconcilierea nu este ușoară, însă uh, președintele Habas uh, are reconcilierea printre priorități. În ceea ce privește relațiile cu Israelul, Am uh, semnat acordul de pace cu Israelul în 1994. Uh, pacea aceasta um, aduce roade și a fost benefică pe plan bilateral. Ideea era să există o pace globală, putem avea cooperare regională și prosperitate și asta urmărim. Cineva a pus o întrebare legată de guvernele islamice. Posibilitatea ca în Iordania să se instaleze un guvern uh, islamist, nu știm. Um, se vor organiza alegeri și alegerile vor uh, determina cine va guverna Iordania. Iordania este o monarhie, este o monarhie care este și o democrație parlamentară. Însă, dacă ne uităm la primăvara arabă, la toate aceste guverne islamiste, se uită faptul că frăția musulmană a făcut parte din viața politică în Iordania de peste 60 de ani și este partid politic de la sfârșitul anilor 80. În 1989, frăția musulmană a fost uh, prezentă în Parlament. Uh, Frontul uh, pentru acțiunea islamică avea 22 de, mem 22 de membri în Parlament. În total 30 din 80. Frăția musulmană a lucrat din interiorul sistemului, a făcut parte din sistemul de partide, au fost candidați în alegeri, au câștigat uh, alegeri, deci nu este ceva pentru, nou pentru noi. Poate că este ceva nou pentru alții. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Although I'm not a member of this Vă mulțumesc, domnule președinte. Deși nu sunt membru acestui, acestei comisii eminente, sunt membru al uh, grupului de prieteni ai Iordaniei, ca mulți colegi prezenți aici. Și trebuie să spun că sunt membru acestui grup pentru că și eu consider că țara dumneavoastră, că țara dumneavoastră este într-adevăr o rază de speranță în această regiune foarte instabilă. Și îmi place în mod deosebit uh, expresia dumneavoastră schimbare fără haos. Cred că acest lucru descrie foarte bine procesul prin care trece țara dumneavoastră. Pentru a sublinia și mai mult această expresie, am putea spune că este vorba de o schimbare fără vărsare de sânge, un lucru foarte diferit de ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră vecină, Siria, și aș dori să insist puțin asupra acestui punct pentru că Siria reprezintă o îngrijorare majoră pentru noi toți. Eu uh, salut atitudinea proactivă a Ligii Statelor Arabe, dar mi-ar fi, mi-aș fi dorit să aud mai multe lucruri din partea dumneavoastră despre cum considerați că am putea opri vărsarea de sânge, de, de, vărsarea de sânge imediat, pentru că aceasta nu mai poate continua. Și pentru a concluziona, domnule ministru, aș dori să vă întreb cum credeți Um, care credeți că ar trebui, care ar fi, că ar fi rolul cel mai important al Parlamentului European în sprijinirea procesului de uh, construire democratică prin care trece țara dumneavoastră, proces pe care ni l-ați descris în detaliu mai înainte. Cum am putea să vă sprijinim cât mai bine în acest demers? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Uh, bine ați venit și din partea mea, domnule ministru externă. Ne-ați uh, prezentat foarte clar, foarte detaliat care este situația, însă în acest moment este foarte clar că opoziția din uh, Siria nu este unită și se pune întrebarea cine va fi un partener real de discuție, cine se va cristaliza în această poziție și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Ar trebui să sprijinim o rezistență armată? Care ar fi grupurile care avea speranțe? Și apoi, uh, o altă întrebare. Ați uh, discutat despre soluția cu două state în uh, Palestina și Israel, însă aș dori să știu care este atitudinea noastră față de politica de colonizare, uh, de construire de așezări din partea Israelului. Până la urmă vom, aju- vom ajunge în situația în care avem zone de coloniști și teritoriul palestinian va arăta ca o, un, uh, ca o brânză elvețiană cu găuri peste tot. Vă mulțumesc acum domnul Casin. Vă mulțumesc domnule președinte. Ex- uh, experiența dumneavoastră în cadrul procesului actualizării constituționale este foarte importantă pentru că ar putea fi uh, un uh, exemplu pentru alte state care au trecut deja de uh, primăvara arabă. De exemplu, pentru Libia. Noi tocmai ne-am întors din Libia și acolo uh, ne-a surprins faptul că nu există niciun fel de experiență democratică cea mai uh, tânără persoană care a participat la un proces electoral democratic are acum 72 de ani. Deci nu au fost organizate acolo alegeri de mai mult de 40 de ani. Deci uh, experiența dumneavoastră este foarte valoroasă. Și aș dori să vă întreb dacă vă gândiți la asistarea, la ajutarea Libiei în acest proces de adoptare a unei Constituții și uh, în procesul electoral care va urma. Și aș avea o întrebare concretă în legătură cu contribuția dumneavoastră adusă la Revoluția din Libia și la pregătirea a potențial 10, 10 de mii de uh, ofițeri de poliție din Libia. Este o pregătire foarte importantă și uh, în contextul în care se dorește reintegrarea forțelor armate în uh, poliție. Problema este însă că nu există structuri polițienești în statul respectiv. Deci aș dori să știu dacă există vreun proiect, vreun program care să-i ajute în sensul construirii unui stat, unor structuri polițienești care să ajute la reintegrarea foștilor uh, luptători în această structură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru discursul foarte deschis pe care uh, l-ați avut. Um, Iordania se preocupă de reforme și Uniunea Europeană se preocupă de reforme și uh, ambele, atât Iordania cât și Uniunea Europeană, își doresc o creștere uh, economică și uh, mă bucură faptul că ne-ați prezentat aceste evoluții pozitive din statul dumneavoastră și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre dialogul intercultural. Oare ce am putea face mai mult în acest uh, domeniu pentru ca diversitatea să fie respectată mai mult? nu doar în legătură cu identitățile individuale, dar și cu identitățile colective care au fost manifestate în uh, acest fenomen al primăverii, primăverii arabe. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră foarte onestă avută în fața Comisiei AFET. În al doilea rând, um, în momentul în care prietenii Iordaniei, și există foarte mulți prieteni ai Iordaniei, așa cum ați uh, remarcat, în momentul în care am avut o întâlnire privată cu maestatea sa, regele, atunci când a fost invitați în, să vizităm țara dumneavoastră, principala îngrijorare se referea la evoluțiile din Iran uh, în legătură cu uh, armele nucleare. Majestatea sa a fost foarte sinceră, desigur nu pot să vă ofer acum detalii despre conversația pe care am avut-o, dar a fost, a, a fost foarte îngrijorat și uh, în părer, după părerea mea, și aș dori să știu dacă sunteți de aceeași părere cu mine, eu cred că um, nu, am, nu am trecut printr-un moment mai periculos în ultimii 50 de ani v-ați referit, și voi încheia cu acest lucru, v-ați referit la importanța și la prioritatea pe care o are rezolvarea problemei istorice care există între Palestina și Israel, dar eu cred că acest lucru își pierde din importanță în comparație cu ce s-ar putea întâmpla în uh, zona geografică extinsă uh, dintre Israel și care include Israelul și Iranul. După părerea mea, cred că suntem foarte aproape de o situație potențial periculoasă. Și suntem, de fapt, în pragul uh, nu neapărat a unui război regional, ci a unui război regional extins. Vă mulțumesc. Aș avea și o ultimă întrebare. Uh, s-au discutat lucrurile despre quartet. Poate ați putea să ne oferiți uh, sfaturi în legătură cu uh, relațiile dintre Liga Arabă și quartet care ar uh, putea deveni mai, mai să funcționeze mai bine. Există diferite foi de parcurs și cred că doar dacă combinăm toate elementele vom putea avea succes și poate ne puteți spune părerea dumneavoastră ce ar putea să facă partea europeană ca parte a acestui quartet pentru ca această cooperare să fie mai uh, productivă. Aveți cuvântul. Thank you very much again. Vă mulțumesc din nou. pentru întrebările pe care mi le-ați spus acum, în a doua rundă. Și voi începe unde ar fi trebuit să închei înainte. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această referință pe care ați făcut-o la schimbarea fără caos, uh, fără vărsare de sânge. Acesta este, acestea sunt angajamentele noastre pe care ni le vom păstra și pe viitor. Uh, foarte mulți uh, au remarcat ce s-a întâmplat la începutul uh, primăverii arabe. În uh, Iordania s-au manifestat demonstrații și înainte de acest fenomen, dar chiar și în, în această ultimă fază demonstrațiile au început înaintea uh, uh, inițierii uh, primăverii arabe și lumea s-a mirat că cei care demonstrau erau, demonstra erau protejați. Acum, în legătură cu Siria, cum putem opri vărsarea de sânge imediat? Știți foarte bine că uh, urmărim absolut îngrozit ceea ce se întâmplă acolo în fiecare zi, nu doar în Europa, peste tot se întâmplă acest lucru. Imaginile pe care le vedem la uh, televizor, uh, suferința mamelor, copiilor, este absolut uh, groaznică. Uh, deci, există un angajament complet din partea tuturor să încercăm să oprim acest lucru. Desigur, încercăm să facem acest lucru. Liga Arabă încearcă să facă acest lucru și planul pe care l-a prezentat în urmă cu câteva luni Liga Arabă pentru ca Siria să depășească această situație a fost un plan foarte bun, după părerea mea, un plan pe care l-am susținut și continuăm să lucrăm în cadrul Ligii Arabe pentru a um, preveni o eventuală intervenție militară externă care ar destabiliza și mai mult regiunea. Și dacă este să revenim la acest plan, a fost un plan foarte detaliat care cerea foarte clar oprirea imediată a actelor de violență, oprirea imediată a, u- a asasinatelor, a uciderilor, retragerea forțelor militare din orașe și uh, retragerea lor în uh, în barăcile militare, să permitem uh, organizațiilor internaționale să ajute să aibă cu efortul de ajutor umanitar. Deschiderea unui dialog cu opoziția și poate vă aduceți aminte de una din rezoluțiile uh, anterioare a Ligii Arabe, um, aprobată la cartierul general al Ligii din Cairo. Această rezoluție nu a fost acceptată de Siria, dar, oricum, ultima rezoluția Ligii Arabe, planul arab cu care am mers la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și cu care am mers la adunarea generală a Națiunilor Unite, a fost un plan detaliat care discuta și, uh, de exemplu, formarea imediată a unui guvern de Uniune Națională. Deci, cred, după părerea mea, că aceasta este cea mai bună opțiune pe care o avem la dispoziție. Și exact același lucru l-am spus și ieri în discuția pe care am avut-o Uh, despre situația din Siria. Trebuie să continuăm să urmărim uh, obțin, uh, atingerea unei soluții politice pentru a evita dezastrul și vom continua pe acest drum. Și știu foarte bine că un ministru de externe distins al unui alt stat arab a spus că nu putem să continuăm doar să facem declarații și ca măcelul să continue zilnic. Unii unii miniștri de externe arabi au cerut înarmarea rebelilor. Însă, până la urmă, este, avem nevoie de o soluție politică. Doar o soluție politică va uh, pune capăt acestei situații și eu sper că autoritățile siriene vor înțelege că nu vor putea continua cu uciderile zilnice pentru că într-o zi va trebui să într-o zi vei fi tras la răspundere. Va trebui să găsești o pace cu propria populație. Despre, acum despre opoziția siriană. Cine ar fi partenerul de discuție cel mai potrivit? Dacă uh, este să vedeți ce declarații au făcut prietenii populației siriene din, uh, care s-au întâlnit în Tunisia. Desigur, noi noi nu dorim să ne implicăm în ierarhia internă din opoziția siriană, însă până în momentul în care această opoziție nu se va organiza, atunci noi vom re- recunoaște că Consiliul Național Sirian este unul din reprezentanții legitimi ai sirienilor care își doresc o soluție pașnică. Noi sperăm că Consiliul Național Sirian uh, se va dovedi până la urmă a fi uh, suficient de reprezentativ pentru opoziția siriană în legătură cu procesul de colonizare uh, israelian. Există un uh, consens internațional că acestea sunt ilegale și se creează uh, fapte uh, la fața locului uh, în fiecare zi uh, și când mai ales este foarte dificil să uh, tragi, să trasezi apoi liniile, granițele fiind uh, definitivă. Tocmai pentru că există asemenea colonizări ilegale la fața locului, singura modalitate de a le opri este să se ajungă la un acord final asupra uh, granițelor. Am spus acest lucru deja de câțiva ani. L-am spus în uh, anul uh, 2008, în momentul în care am venit în partea uh, în, în fața Comisiei AFET. Am spus că este momentul să începem să discutăm în mod prioritar despre aspectul uh, granițelor. Și celelalte aspecte sunt importante, dar dacă discutăm un acord despre uh, graniță, dacă stabilim un calendar numai lung de 3-6 luni, uh, atunci vei ști foarte clar care sunt uh, liniile uh, și uh, vei ști uh, ce construcții sunt ilegale și care construcții sunt ilegale. Cred că doar așa putem merge înainte, pentru că dacă nu, se, se va tot declara că mai este construită o colonie și altă colonie și așa mai departe, lucru care va uh, amâna și mai mult negocierile. Acum, în legătură cu Libia. Am fost în vizită în Libia și libienii Uh, ne mulțumesc pentru ajutorul pe care le-am uh, acordat în timpurile grele din acest ultim an. În octombrie o delegație importantă a fost în Libia, o altă delegație importantă a fost acolo în urmă cu câteva săptămâni și doresc să vă spun că există foarte multe lucruri comune între Libia și Iordania. Pentru că uh, există foarte multe similarități culturale între noi Știți foarte bine că arabii în secolele 13-14, când au mers înspre vest în, uh, în uh, Africa de Nord, um, au fost parțial uh, păstori și au evitat uh, Egiptul, au ajuns în uh, Libia. Deci dacă veți merge în foarte multe orașe din Libia, veți vedea că aceste așezări sunt foarte asemănătoare cu așezările din, din Iordania și din nordul uh, peninsulei arabe. Deci lucrurile sunt asemănătoare, există lucruri asemănătoare și din punct de vedere lingvistic au apreciat așadar ajutorul pe care le-am oferit și își doresc ca Iordania să ajute în continuare. Uneori oamenii fac greșeala să spună că procesul, să se referă la un proces de reconstrucție. De fapt este vorba de un proces de construcție, nu de reconstrucție, pentru că ei pornesc de la zero. Nu există instituții, nu există ministere, nu există niciun fel de constituție, de fapt. Noi îi vom ajuta cu tot ceea ce putem și am uh, făcut uh, progrese foarte mari, de exemplu, în domeniul medical. Există un uh, spital, un spital uh, așa numit de câmp, dar de, care de fapt este permanent, care acum se situează, în, uh, se situează într-o clădire și unde sunt uh, tratați mii de cetățeni libieni care au probleme pentru că și-au pierdut Uh, diferite, și-au deci pierdut picioare, mâini și așa mai departe. Deci suntem implicați în domeniul medical, în construcții, în uh, pregătirea unor ofițeri de poliție. Îi vom ajuta uh, de asemenea cu crearea de capacități în gestionarea resurselor umane și din punct de vedere um, juridic, poate îi vom ajuta cu o nouă mentalitate în acest domeniu colaborăm foarte bine cu uh, partenerii noștri din Libia. Acum, nu, înțe- nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră legată de diversitate. Intervenție fără microfon. In the area of the Arab Spring, I would say. Uh, da, minor- diversitatea minorităților peste tot în zona arabă. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră. După părerea mea, Diversitatea uh, um, a dus la faptul că lumea arabă este atât de diversă, până la urmă, dacă îmi puteți uh, permite această expresie. Um, am spus că în uh, Iordania se regăsesc foarte multe comunități, musulmani, creștini, armeni, diferite etnii și acest mozaic este Eh, poate fi regăsit nu doar în Iordania, dar și în eh, Siria, poate mai puțin în Egipt, unde există eh, diferențe religioase, dar nu neapărat etnice atât de mari. După părerea mea, diversitatea culturală ar trebui să apropie oamenii, nu să-i separe. Acesta este valoarea pe care, aceasta este valoarea pe care o respectăm noi și aș dori să spun că um, regele Abdallah este un susținător al acestei uh, idei Cred că ar trebui să spunem ceva despre bogăția care poate fi regăsită în diversitate. Dar mi s-a spus din nou că nu mai pot spune multe lucruri. Aș mai spune totuși că uh, în legătură cu situația din Iran și evoluțiile din Iran care sunt foarte periculoase evoluții care fac ca lumea în care trăim să fie foarte periculoasă acum. După părerea mea, tensiunile care există în Golful Persic, indiferent că este vorba de problema din Israel uh, sau problema nucleară legată de Iran, sunt de acord cu dumneavoastră. Trăim în uh, timpuri foarte tensionate și ar trebui să ne gândim la un context mai larg decât Orientul Mijlociu. Și acum Quartetul și Liga Arabă, cred că ar trebui să găsim într-adevăr o formulă prin care să există o colaborare mai uh, clară, mai clar definită între Uniunea Europeană și acest quartet. Și acum re- revin la dumneavoastră. Uh, ați spus că quartetul este o modalitate de a face ca viața domnului Tony Blair să fie mai confortabilă, dar, după părerea mea, Quartetul uh, reprezintă Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia și așa mai departe. Deci această instituție ar putea deveni un instrument eficient pentru a impune o soluție. Și mă refer la o impunere a soluției într-un sens pozitiv. Să nu impunem un lucru uh, care nu este dorit de oameni. Știm foarte bine că palestinienii și israelienii își doresc pacea. S-au apropiat foarte, foarte mult de finish dar nu au putut să treacă uh, linia de finish și poate ar trebui să ajutăm să facem acest lucru pentru că până la urmă ei sunt uh, actorii principali în acest proces. În trecut s-a spus că dacă ei nu pot să facă acest lucru însă și trebuie să fie ajutați și cred că chiar trebuie să îi ajutăm. Lumea ar fi uh, mult mai sigură dacă am avea pace în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și îmi cer scuze pentru că am vorbit cam mult. I have to thank you for... Vă mulțumesc, domnule ministru, doresc să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, pentru gândurile pe care mi le-ați împărtășit, pentru faptul că ați venit uh, în comisia noastră. Și cred că pentru a continua cu această dezbatere ar fi foarte bine ca uh, stabilitatea în țara dumneavoastră să, fie, să se bazeze pe uh, reforme. Doar așa um, se poate ajunge la o stabilitate durabilă pe baza unor valori democratice și stat de drept. Sper ca modul în care regele dumneavoastră și dumneavoastră încercați să implementați reforme va reprezenta un exemplu pentru întreaga regiune. Well, my friends, we have to con- Dragi prieteni, trebuie să continuăm reuniunea pentru că mm, trebuie să terminăm până la șase și jumătate. Nu avem mult timp la dispoziție. Da, întotdeauna e dificil uh, cu celebritățile. Until they carry away their aura and... Uh, trebuie întotdeauna timp să se liniștească apele după ce ei își încheie mă rog, discursurile. Bun, și acum trecem la raportul privitor la Muntenegru. Domnul Tanac a sosit și a revenit, s-a însănătoșit și îi voi da cuvântul pentru 5 minute. Îl rog să respect un timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. E zgomotoasă atmosfera, lumea că iese din sală. E vorba de cea de-a doua rezoluție de care mă ocup uh, și mm, pot să cum comentariu. Montenegru rămâne un candidat destul de valabil pentru integrarea, aderarea la Uniunea Europeană. Sigur, în comparație cu vecinii săi. Și se poate spune că a, a fi uh, mic aici uh, nu este un dezavantaj, adică uh, Muntenegrul în 2008 a început negocierile, în 2009 a primit liberalizarea regimului de vize, în 2010 acordul de stabilizare și asociere a intrat în vigoare și țara a devenit în mod oficial candidată a, la statutul de membru din 2010. Totuși, în decembrie, Ehm, Consiliul European a hotărât să amâne deschiderea negocierilor pentru Muntenegru. Asta a reprezentat o dezamăgire. Decizia aceasta a reprezentat o dezamăgire și cred că a fost motivată politic și bazată pe anumite considerații interne ale unor state membre importante. N-a fost vorba de lipsa de progrese în Muntenegru. Aceasta, Muntenegru a îndeplinit multe din condițiile stabilite în șapte domenii cheie Muntenegrul a lucrat chiar din greu să uh, liniștească îngrijorările Comisiei, lucru recunoscut chiar formal de Comisie. Aceste șapte domenii subliniate de Comisie sunt următoarele. Îmbunătățirea activității Parlamentului și cadrul electoral, o uh, administrație profesionistă, care, sigur, prin definiție uh, e greu pentru că e stat foarte mic. Independența sistemului juridic, lupta împotriva corupției, combaterea criminalității organizate, libertatea presei, și cooperarea cu societatea civilă. În uh, actuala rezoluție uh, privitoare la progresele Muntenegrului mă concentrez pe economie și dificultățile uh, cu, prin care trece pentru că avem criza zonei euro și Muntenegrul utilizează moneda euro, deși nu este formal membra zonei euro. Și recesiunea actuală afectează și Muntenegrul, desigur. E nevoie de o reformă a sistemului de pensii, Eh, e nevoie de eliminarea birocrației, pentru încurajarea IMM-urilor și pentru a promova creșterea economică. Recent, eh, spre lauda sa, Muntenegru a fost admis ca membru plin al eh, OMC în decembrie anului trecut și a îndeplinit și criteriile de la Copenhaga, care sunt cerințe obligatorii pentru aderarea, de la, pentru aderarea la Uniunea Europene. În Muntenegru, spre deosebire de unii vecine săi, cum ar fi Macedonia sau Bosnia-Herzegovina, e o țară stabilă. Uh, e vorba de mm, probleme cum ar fi discriminare de gen, repatrierea refugiaților din țările vecine, Uh, în urma războiului din Iugoslavia, independența și transparența justiției, uh, libertatea mass media, uh, toate acestea sunt subiecte ale rezoluției. Toate aceste subiecte, de asemenea, sunt bine cunoscute de guvernul din Podgorița și se întreprind măsuri ferme Uh, pentru a rezolva toate problemele. Sigur, e nevoie de transparență sporită și în politicile energetice, e nevoie de o mai bună politică de mediu, uh, pentru că se construiesc baraje care afectează mediul. Turismul joacă un rol important în Montenegru. Uh, Montenegru este o țară cu frumuseți naturale extraordinare. Există îngrijorări în raport și în legătură cu transparența și acuzațiile de corupție în procesul de privatizare. De asemenea, există îngrijorări mai ales în legătură cu hărțuielile și amenințările la adresa jurnaliștilor și, deci, în legătură cu libertatea presei. Muntenegru este bine cunoscut ca un, uh, um, un actor de prim plan în cooperarea cu vecinii, uh, el rezolvându-și uh, problema de frontieră cu Croația, deși aceasta de altfel a fost una minoră, și are un rol de lider în coordonarea luptei împotriva crimei organizate, criminalității organizate. Anul trecut, Montenegru a încheiat cu succes tratate de extradare bilaterală cu, încheiate cu Serbia, Macedonia și Croația. Pe scurt, Muntenegru este o poveste de succes și sperăm că nego- nego- bun, să știe că negocierile vor începe uh, Uh, s-a anunțat asta oficial, vor începe în iunie 2012. Așadar, sper că rezoluția mea va fi votată și cele patru amendamente de compromis care au fost negociate ieri uh, se ocupă, cred, de majoritatea problemelor evocate de mine. Uh, au fost 75 de amendamente depuse de colegi, cifră care pe mine m-a surprins prin dimensiunile sale. Mulțumesc pentru atenție, acestea fiind spuse. Mulțumesc și acum Dau cuvântul raportorilor din umbră. Da, câte două minute are fiecare. Vă rog, încercați să respectați timpul alocat. Doamna ce are cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să mă exprim pe scurt, pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Tanoc. Muntenegru este o poveste de succes. De asemenea, felicit pe domnul Tanoc pentru că și-a pregătit foarte bine textul, dar a și-a fost foarte ușor pentru mine să uh, am calitatea de raportor uh, din umbră, pentru că a existat un acord uh, general uh, între toți raportorii din umbră, susțin toate amendamentele de compromis și susțin de asemenea și rezumatul făcut uh, adineaur de domnul Tanoc. Mulțumiri din nou domnului Tanoc, echipei sale și tuturor colegilor raportori din umbră pentru o activitate foarte constructivă și pentru acordurile la care am ajuns. Mulțumim! Da, mulțumim. Domnul Fern acum. Fern. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialiștilor uh, vreau și eu să spun că datorită domnului Teană, cred eu că avem aici un raport foarte bun, foarte echilibrat. Am avut o cooperare foarte bună pe amendamentele de compromis, după cum s-a spus deja, bun, în legătură cu justiția, cu corupția, cu libertatea presei, cu drepturile, om, cu omului și așa mai departe. Eh, mă bucur că raportul este unul foarte clar, spune foarte clar că o țară candidată trebuie judecată doar conform propriilor sale merite și procesul de aderare nu trebuie niciun caz să fie legat de progresele altor țări candidate. Noi am depus un număr de amendamente care am crezut că sunt foarte importante. Majoritatea eh, au fost eh, preluate de ceilalți raportori, e vorba de uh, finanțările pentru societă, fondurile care trebuie să fie mai accesibile pentru Eh, societatea civilă, mai sunt probleme cu egalitatea de șanse, femeile, din păcate, nu sunt încă destul de prezente în societate, apoi eh, drepturile, dreptul muncii, drepturile sindicale, aici nu știu dacă ne bucurăm 100% de acordul domnului Tenor, dar sperăm că ne va eh, susține comisia. Am depus alte amendamente cu Verdi și doamna Lunacek, sigur, de să se va referi la asta, drepturile LGBT, mediu, energie și așa mai departe. Uh, Întrebarea finală este, suntem oare prea critici sau prea îngăduitori? Eu cred că am reușit să, alege, să găsim o cale de mijloc, pentru că raportul trimite un semnal pozitiv către Muntenegru, îi felicită că a îndeplinit majoritatea criteriilor, dar pe de altă parte își exprimă și criticile și se spune foarte clar că trebuie făcute mai multe într-o mulțime de domenii trebuie implementate reformele, trebuie să se concentreze pe drepturile, uh, pe statut de drept, combaterea crimei organizate și a corupției și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Weigl, acum. I would like first... Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului domnului Tanăt, domnia sa a muncit foarte mult la acest raport și rezultatul este foarte pozitiv, foarte echilibrat. Nu m-a surprins că au fost depuse atâtea amendamente. De fapt, au fost mai puține decât de obicei într-un asemenea caz. Dar felicit uh, pe raportor pentru că a mm, conlucrat uh, cu noi și a ținut cont de toate ideile exprimate în amendamentele de compromis. A fost foarte tolerant față de ideile cu care nu a fost de acord sau cu care nu toți au fost de acord. Cred aici că avem un exemplu pozitiv, o țară care practic și-a făcut datoria sau a făcut ceea ce se aștepta de la ea și care a ajuns la un nivel înalt de coerență la nivel național în ce privește importanța perspectivelor sale europene. Aș uh, vrea să felicit Muntenegrul pentru contribuția pe care și-o aduce la uh, relațiile foarte bune cu vecinii sau la stabilitatea din regiune sigur că încă există probleme nerezolvate. Cadrul juridic al uh, măsurilor anticorupție încă nu a fost definitivat și pus în practică. De asemenea, rămân probleme care sperăm noi că vor fi rezolvate, de exemplu presiuni la adresa jurnaliștilor, uh, unele incidente mm, cu presa, dar sunt de acord cu ceilalți uh, cu raportori și raportori din umbră când ei spun că Muntenegru merită să înceapă negocierile și lungul drum de aderare la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ce acum. Chair, um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit și eu pe domnul uh, Tenoc și să-i mulțumesc pentru munca făcută. Eforturile pe care le-a făcut pentru a obține compromisuri. Este bine că Parlamentul susține Muntenegru și uh, este pentru începerea negocierilor înainte de vară sistemul judiciar, corupția și așa mai departe vor fi abordate atunci când se vor deschide capitolele 23 și 24. În ceea ce privește întrebarea dacă suntem prea critici sau uh, prea um, uh, indulgenți, compromisurile 2 și 4 nu sunt suficient de puternice din punctul meu de vedere. Compromisul 2 se referă la corupție, spune salută progresele bune. Cred că progresele nu au fost suficient de mari pentru a spune aici salută, pentru că există în continuare cazuri de corupție la nivel înalt și trebuie să ținem cont de aceste cazuri. Știu că se face referire la aceste cazuri, însă cred că formularea salută progresele este uh, prea mult și îmi pare rău că amendamentul depus de domnul Cucan cu privire la cazurile de corupție la nivel înalt nu, uh, acest text nu mai este în uh, textul final. Nu cred că trebuie întotdeauna să numim companiile respective, însă vorbim aici despre o companie care e pe toate um, pe toate paginile ziarelor și cred că ar fi trebuit uh, să fie menționată. În ceea ce privește drepturile LGBT, o lege antidiscriminare nu este suficientă dacă nu este aplicată. Diferitele legi trebuie să fie armonizate. Inițial vorbeam despre alinierea cadrului instituțional al acestei țări uh, cu standardele uh, internaționale. Formularea aceasta ar fi fost mai bună. În sfârșit, uh, ați vorbit despre ecologie și despre barajele hidroelectrice. Aș fi preferat să adoptăm amendamentul uh, cu privire la electricitate și uh, cu centralele electrice. Regret faptul că nu ați acceptat acest amendament, îl vom depune încă o dată și dacă nu se um, face formularea mai puternică, ne vom uh, abține, pentru că în anumite privințe trebuie să fim mai critici. Mulțumesc, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, cred că avem uh, șansa de a adopta un raport uh, pozitiv. Raportul domnului Tanoc contribuie la calitatea acestui raport. Muntenegro uh, își continuă procesul de integrare. Sper că procesul va continua lin și negocierile de aderare vor putea începe anul acesta. Muntenegru a făcut uh, progrese în ceea ce privește prioritățile legate de integrarea europeană. Dacă ne referim la Parlament, uh, cadrul electoral, legislația cu privire la finanțarea partidelor politice și alte domenii cheie, reforma sistemului judiciar, de exemplu. Având în vedere aceste progrese, trebuie să adoptăm un raport pozitiv și să susținem pașii următori pe care va face Muntenegru pe calea integrării. Îl felicit pe domnul Tenoc pentru că a ajuns la un acord uh, în privința amendamentelor de compromis Doamna Cec a menționat un amendament pe care l-am uh, depus eu. Am retras acest amendament pentru că compromisul uh, include ideea uh, pe care voiam eu să o exprim. Poate că raportorul din umbră va adăuga ceva. În orice caz, compromisurile sunt bune și le susțin. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ibri un minut. Mulțumesc. Aș vrea să spun că susțin toate compromisurile la care am ajuns. Compromisurile uh, um, acoperă uh, amendamentele depuse. Doamna Luna, ce reprezintă un grup politic uh, foarte mic și ca atare uh, Domnul Tenoc a fost uh, generos pentru că grupul doamnei Lunacek este foarte bine reprezentat. Dacă acest grup nu este uh, mulțumit, haideți să votăm acele amendamente și vom vedea ce rezultat veți obține. Cred că ar trebui să susțineți uh, amendamentele de compromis pentru că acoperă în foarte mare măsură doleanțele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Muntenegrul a realizat progrese importante în ceea ce privește principalele priorități, ceea ce e important și ar trebui să dea un exemplu și altor țări este că principalele forțe politice din Muntenegru cooperează pentru a se atinge aceste obiective strategice. Cred că este un exemplu foarte bun, de exemplu pentru Albania vecină. Muntenegrul a făcut de asemenea multe progrese în ceea ce privește stabilizarea economiei, stabilizarea macroeconomică, ceea ce este foarte important în situația financiară și economică actuală. Sigur că încă mai sunt multe elemente la care trebuie lucrat, justiția, lupta împotriva corupției. Rămân așadar puncte slabe, dar trebuie să subliniem că Muntenegru nu aderă astăzi la Uniunea Europeană. Vor avea loc negocieri și uh, Uh, Muntenegrul dispune încă de timp. Principalele forțe politice fac eforturi pentru a se atinge uh, prioritatea integrării și uh, cred că progresele vor continua pe parcursul negocierilor. În orice caz, Muntenegrul este un exemplu bun pentru țările vecine, fie că e vorba despre Albania sau despre Bosnia-Herzegovina sau Serbia felicitări nu doar Muntenegrului, ci și raportorului, domnului Teanoc, pentru acest raport. Mulțumesc, doamna Lunacek, pentru 30 de secunde. Mulțumesc. Voiam să-i uh, răspund doamnei Ibrisagici. Într-adevăr, do domnul Tenoc a preluat multe lucruri. Suntem un grup mediu, aș spune eu. Și atunci când vine vorba despre aderarea Uniunii Europeană, trebuie să facem presiune asupra țărilor respective pentru a face progrese. Tot Parlamentul trebuie să aibă această abordare. Apreciez toate elementele pe care le-a inclus domnul Tanăc în raport, însă cred că ar trebui să fim mai critici. Domnul Tenoc pentru a soluționa această mică dispută. Nu vreau să intru în acest litigiu PPE Verzi. Salut uh, sprijinul de care am beneficiat în ultimii ani. Am fost de mai multe ori în Muntenegru cu doamna Lunacek și uh, îi respect uh, opinia cu privire la Muntenegru. Sunt de acord și cu observațiile domnului uh, Ferm în privința faptului că Muntenegru trebuie să fie evaluat pe baza meritelor sale. Raportul meu susține uh, măsurile antidiscriminatorii în ceea ce privește uh, drepturile sindicatelor, drepturile LGBT, drepturile minorităților. însă importantă este aplicarea acestor uh, legi uh, antidiscriminare. Însă sigur că nu puteam să vorbesc doar despre această chestiune în raport, pentru că este un raport global care uh, trebuie să cuprindă numeroase elemente legate de aderare. Îi mulțumesc domnului Weigel pentru observații. Lupta împotriva corupției este o preocupare importantă pentru mine, pentru comisia noastră și pentru alegători. În ceea ce privește hărțuirea ziariștilor și uh, uciderea unor ziariști, uh, și această chestiune este uh, foarte gravă. Doamnă Lunacek, dacă vă uitați la formularea compromisului, uh, veți vedea că uh, vorbim despre uh, faptul că salută progresele în adoptarea legislației anticorupției. Anticorupție, deci salutăm adoptarea legislației. Sigur că există în continuare preocupări în privința aplicării. Uh, însă salutăm faptul că există un cadru juridic de la care să se plece. Poate că nu s-a înțeles bine textul compromisului aici. În ceea ce privește desemnarea anumitor companii, eu am hotărât să nu fac acest lucru, însă am reținut ce ați spus în ceea ce privește compania de telecomunicații. Am primit scrisori și legate de alte companii care au înșelat uh, investitori, o companie care și are sediul în uh, Londra și uh, aș prefera să discut cu guvernul uh, Muntenegru și cu comisia mai degrabă decât să menționez acest lucru în raport. Nu am vrut să numesc fiecare companie în parte pentru că lista ar fi foarte lungă și în al doilea rând nu suntem siguri uh, de faptele de pe teren. Uh, în ceea ce privește energia hidroelectrică și baraje. Cred că pe viitor va fi una dintre uh, principalele surse de venituri uh, de uh, valută pentru Muntenegru, deci respingerea acestui model economic nu este acceptabilă din, punct de, din punctul meu de vedere. Puteți uh, supune amendamente, însă voi uh, recomanda respingerea lor. Îi mulțumesc domnului Cucan pentru susținere, este unul dintre principalii experți din uh, Parlament și orice observație pe care o face este luată foarte în serios și, în sfârșit, în ceea ce privește um, observația făcută de domnul Roucek, menționați uh, Albania și uh, dezvinările politice interne din Albania. Nu asistăm la o astfel de situație în Muntenegru. După cum spuneați, Muntenegrul nu aderă mâine la Uniunea Europeană, nici măcar nu a deschis negocierile. De-abia după ce se deschid capitole de negociere și după ce se închid aceste capitole, de-abia atunci vom putea să ne concentrăm asupra aplicării legilor care au fost adoptate. La ora actuală trebuie să ne asigurăm că se adoptă cadrul legislativ în Parlament și după ce se vor negocia capitole vom vedea că aceste legi sunt și aplicate pe teren. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru observații și aștept votul de mâine și sper eu și adoptarea acestei rezoluții. Mulțumesc, domnule Tenăc. Votul va avea loc uh, în comisie mâine și uh, în aprilie uh, rezoluția se va vota în plenară. Trecem la proiectul de raport conținut o propunere de recomandare a Parlamentului privind modalitățile pentru instituirea unui fond european pentru democrație. Domnul Lambsdorff are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu este vorba de o recomandare a Consiliului, ci o recomandare pentru Consiliu. Uh, Parlamentul își exprimă astfel uh, parametrii necesari pentru un asemenea instrument, Fondul European pentru Democrație. Eu aș uh, începe prin a mulțumi raportorilor din umbră cu care am avut discuții foarte constructive în ultima lună și deoarece este vorba de o abordare nouă și eu am încercat să fiu cât mai inclusiv am încercat să uh, reflect cât mai bine diferitele interese exprimate. Această discuție a început în urmă cu aproximativ un an, a început ca o dezbatere relativ teoretică, însă acum am ajuns într-o fază destul de concretă. Um, grupul de lucru prezidat de Serviciul European de Acțiune Externă progresează foarte bine și se așteaptă să avem un proiect de statut finalizat cândva în luna iunie. Și din acest punct de vedere, acest raport ar veni în momentul potrivit, tocmai pentru a exprima punctul de vedere al Parlamentului față de Fondul European pentru Democrație. Au fost înaintate 138 de amendamente la forma inițială a textului, amendamente care au fost în uh, majoritatea lor constructive. Am ajuns la 12 amendamente de compromis pe care le-am redactat împreună, pe care le-am discutat împreună și aș putea să spun că la 95-96% din cazuri am ajuns la un punct comun. Este foarte important să subliniem valoarea adăugată în acest context. Ce înseamnă acest lucru? Ce beneficiar uh, despre ce beneficiar discutăm, cine va beneficia de acest Fond European pentru Democrație. Este vorba de activiști, de organizații care nu au putut să fie sprijinite până, în, până acum sau care au întâmpinat dificultăți în uh, primirea acestui sprijin, de exemplu datorită faptului că nu au avut un statut juridic concret sau uh, Uh, datorită unor dificultăți administrative sau dificultăți legate de criteriile aplicate. Cred că această valoare adăugată trebuie să provină din flexibilitate și din rapiditatea acțiunilor. Aceste două elemente sunt foarte importante um, din punctul de vedere al valorii adăugate, mai ales în momentele sensibile ale tranziții, proceselor de tranziție uh, politice. Când este dificil să oferi un asemenea sprijin, atunci poate interveni un asemenea fond care să dialogueze și să ajute la concretizarea lucrurilor cu partenerii. Cele mai importante lucruri pe care le-am obținut uh, în urma discuțiilor cu partenerii noștri a fost să evităm uh, dupli, uh, dublarea eforturilor, de exemplu, cu instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Ne dorim o structură flexibilă aici la Bruxelles care se poate colabora uh, foarte bine cu toți, cei, uh, cu toți actorii rele, uh, relevanți, cu ambasadorii Uniunii Europene care se află la fața locului, cu fundațiile politice, cu ONG-urile și așa mai departe. Și apoi un al treilea punct unde există un, o înțelegere comună, acolo unde sunt folosiți bani europeni, atunci uh, regulamentul financiar trebuie respectat în totalitate. Există un consens larg și în legătură cu implicarea politică a Parlamentului uh, European în acest proces și după ce va fi creat Fondul European pentru Democrație. Parlamentul European trebuie să fie implicat uh, într-un mod reprezentativ în structurile acestui fond pentru că astfel trebuie creată posibilitatea de a influența și programele uh, respective. Apoi, există și un alt consens. Parlamentul ar trebui să aibă un rol de supraveghere, ar trebui să fie prezentat un raport anual aici în fața Comisiei AFET, așa cum se întâmplă și în alte cazuri. Există un uh, punct pe care va trebui să-l votăm mâine. Aici nu am ajuns la un consens, din păcate în uh, întrebarea legată dacă ar trebui sprijinită din acest fond și partidele politice care tocmai uh, apar în diferite locuri. Desigur, dacă ne gândim la asemenea posibilitate, atunci ar trebui să avem o abordare pluralistă, acest lucru este clar, dar, uh, după părerea mea, criteriile de sprijin a mișcărilor politice um, trebuie să fie uh, flexibilă și um, sper că vom, uh, vom uh, accepta, că colegii noștri vor accepta compromisul nostru, uh, amendamentul nostru de compromis uh, numărul 5. După cum am spus, există un numitor comun, în cazul în 95%, un singur punct este problematic și sper că vom continua uh, bine cu munca noastră pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Saifi, acum pentru două minute. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Monsieur Lambsdorff. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Lambsdorff și să salut calitatea raportului și spiritul de cooperare de care a dat dovadă. A reușit să reunească în jurul unui proiect uh, hotărător uh, crearea acestui Fond European pentru Democrație. Grupurile noastre politice au căzut de acord în privința unor compromisuri și, în afară de un punct uh, sensibil, acest proiect complex nu întâmpină nicio dificultate majoră. Din punctul meu de vedere, este un semn încurajator. Parlamentul European își dă seama de importanța dosarului, dă dovadă de reactivitate. Trebuie să continuăm pe calea colaborării și eficacității. Pentru că crearea unui astfel de fond înseamnă să înzestrezi Uniunea cu un instrument de răspuns rapid, flexibil și adaptat la provocările democratice actuale, și anume reformele constituționale, pluralismul politic și alegerile care vor fi organizate într-un număr mare de țări. Și cu acesta vă propun să vorbesc despre punctul cel mai discutat din raport și anume lista beneficiarilor fondului. În uh, cadrul discuțiilor noastre, raportorul și uh, mulți deputați au amintit că este important să susținem toți actorii pro-democrație din țările în tranziție politică și susțin această idee. Am căzut de acord uh, asupra Uh, primei părți a compromisului 5 pentru a include pe listă activiștii politici, ONG-urile, blogării și artiștii uh, angajați politic. În privința acestui punct, continui să cred că țările pe care le vom ajuta uh, vor să li se respecte suveranitatea. În urma discuțiilor purtate, îmi uh, mențin poziția de a nu finanța direct partidele politice din aceste țări, fie că e vorba despre politi- partide politice emergente sau nu. Pentru că există un risc major și anume ca Uniunea Europeană să fie acuzată de ingerență. Compromisul 5 va face obiectul unui vot separat cu privire la menținerea sau nu a partidelor pe lista beneficiarilor. Acesta, aceasta este o modalitate constructivă de a rezolva problema. Dragi colegi, voiam să amintesc că există un obiectiv care nu trebuie pierdut din vedere. Acest fond trebuie să fie un instrument eficace al politicii externe și pentru aceasta trebuie să poată fi uh, utilizat uh, rapid și să aibă o modalitate de funcționare bine definită. Doamna Gomes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ne aflăm într-o etapă avansată în uh, luarea unei poziții, pentru că în 2010 deja se vorbea despre necesitatea unui fond european pentru democrație. Aș vrea să spun că vorbesc astăzi în numele grupului meu și în numele lui Veronique de Chezer, care nu a putut fi prezentă azi, dar care a lucrat uh, pe acest uh, subiect în calitate de raportoare din umbră și îi uh, mulțumim lui Alexandra Lambsdorff pentru munca excelentă și mulțumim și raportorilor din umbră pentru colaborare. Există un acord vast, unele nuanțe care sunt importante. Cea mai importantă este refinanțarea fondațiilor politice. Vom depune un uh, amendament. Cred că există un acord cu uh, raportorii din umbră și cu raportorul în această privință. Suntem uh, mulțumiți de soluția găsită în ceea ce privește respectarea echilibrului politic la nivelul Uniunii Europene și în ceea ce privește partidele politice există opinii divergente. Raportoarea din umbră uh, a grupului nostru, Veronique de Chezer, crede ca și domnul Saifi că este preferabil să nu finanțăm direct uh, partidele politice, ci să finanțăm actorii uh, înainte de a se grupa în partide este important uh, să respectăm echilibrul uh, politic din Parlament. Dacă toată lumea ar fi de acord, am uh, fi într-o situație similară cu cea din Africa de Sud înainte de apartheid. Ne mulțumesc soluțiile în ceea ce privește participarea femeilor, de asemenea soluția legată de controlul bugetar al Parlamentului și uh, faptul că uh, sumele trebuie acordate în acord cu delegațiile Uniunii Europene și încă o dată echilibrul politic uh, din Parlament este crucial. Doamna Lozing, două minute. Um, Vă mulțumesc. Eu îmi păstrez poziția. Consider și am în continuare o atitudine foarte critică față de acest fond european pentru democrație. Cred că este un instrument foarte problematic și, după părerea mea, ar trebui să-l respingem. Acest fond nu respectă uh, drepturile popoarelor, nu respectă suveranitatea statelor și, după părerea mea, acest, uh, acest proiect subminează suveranitatea statelor. Uh, discuțiile purtate despre sprijinirea partidelor politice, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă loc uh, nici deloc și arată foarte clar care sunt uh, intențiile celor care sprijină și argumentează pentru existența acestui fond. Uh, din aceste motive, eu am, înainte, eu am înaintat un amendament fundamental care spune, uh, cere renunțarea la acest fond. Apoi există și o altă problemă legată de lipsa de uh, o transparență reală și de un control democratic real. Drept urmare, grupul meu uh, politic sprijină prima parte a compromisului de la numărul 10, care spune că uh, toate măsurile de implementare a acestui Fond European pentru Democrație ar trebui să fie supravegheate de o instanță independentă. În uh, ciuda uh, tuturor celor spuse, acum nu doresc să mă împotrivesc unei soluții constructive și am înaintat din, ace- din acest motiv câteva amendamente tehnice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Peter le are cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor și aș, câte, aș avea câteva întrebări, însă nu aș dori să se creadă că sunt, mă aflu în aceeași barcă, ca, barcă cu colega Lözing, care se referă la uh, suveranitatea statelor. Cred că avem aici o terminologie învechită. Când discutăm situația drepturilor omului, nu mai există o suveranitate exclusivă a statelor. Aș dori așadar să, să mă distanțez de remarcile colegei noastre Lezing. Și uh, aș dori să vă rog să nu înțelegeți întrebările mele în această direcție. Aș avea totuși câteva întrebări uh, adresate colegului Lambsdorff cum ne vom asigura că în momentul în care va fi redactat statutul se va ține seama de dorințele Parlamentului European, mai ales în legătură cu uh, controlul, dreptul de control bugetar al Parlamentului nostru? Și apoi o altă întrebare fundamentală. Cum ne putem asigura că dublarea eforturilor cu alte instituții, cu alte fonduri uh, vor fi evitate? Cum ne putem asigura că nu vom crea uh, Uh, sarcini administrative suplimentare, o nouă birocrație? Cum ne putem asigura că nu se ajunge la o concurență între diferitele fonduri și între diferitele facilități? Și în plus aș dori să știu, uh, domnule Lambsdorff, uh, cum va fi finanțat în mod concret acest fond? Cine va contribui cu cât la acest fond? și cum ne putem asigura că acest uh, Consiliu, Comitet Executiv, care va fi compus într-o anumită modalitate, va, va colabora în mod rațional cu, dif- cu institu- diferitele instituții europene, cu diferitele organizații. La punctul 8.6 se spune că Comitetul Executiv uh, va discuta sau va trebui să discute cu instituțiile europene o dată pe an. După părerea mea, uh, acest lucru nu este suficient, cel puțin în fazele inițiale de funcționare a acestui fond. Cred că ar trebui să facem mai multe uh, tocmai în acest punct și poate amendamentele pe care le vom vota mâine vor uh, concretiza mai mult lucrurile, dar dacă îmi permiteți această remarcă, domnule Lambsdorff, uh, Um, votul de mâine reprezintă pur și simplu punctul de plecare pentru noi și uh, punctul de plecare pentru a ne asigura că Parlamentul European nu va fi uh, evitat pe, ignorat pe viitor. Vă mulțumesc, domnul uh, Grib. Vă mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc și eu domnului Lambsdorff <clears throat> pentru uh, acest raport foarte interesant și foarte bine redactat. Mâine vom vota acest text și aș dori să să subliniez că această discuție a fost inițiată înaintea președinției poloneze, a fost preluată de președinția poloneză, care a făcut din acest proiect o prioritate și um, a fost preluate anumite lucruri și din raportul doamnei de Kaiser. Este vorba de Um, înlăturarea uh, slăbiciunilor și combaterea slăbiciunilor care se uh, manifestă tocmai în faza dificilă de tranziție înspre uh, democrație și este vorba de profitarea de experiențele statelor care au trecut prin, printr-un asemenea proces. Am văzut că există diferite, proces, există diferite mecanisme de sprijin acestor procese. Avem exemplul Fondului American pentru Democrație, și um, am văzut uh, ce s-a întâmplat și cu Sindicatul Solidaritatea din Polonia, care nu a dispărut uh, în anii 90. Eu aș uh, sprijini cele spuse de uh, domnul Lambsdorff. Uh, partidele politice nu au fost șterse de pe această listă a uh, potențialilor beneficiari uh, pentru că nu există un cadru legal în statele respective. Drept urmare, noi sprijinim tocmai crearea unor, unui cadru reglement, uh, de reglementare democratic în statele respective. Este vorba de un aspect uh, crucial și ar trebui să profităm de ocazia pe care o avem. Desigur, înțeleg toate temerile exprimate de antevorbitori. Știm care este uh, poziția guvernului din uh, Belarus față de sprijinul nostru. Um, ni s-a prezentat, am, am avut un oaspete din Belarus care ne-a, pre, care, care ne-a prezentat situația de acolo, ne-a spus care, care sunt aspectele legale și care sunt aspectele uh, ilegale. Și uh, până la urmă, cred că ar trebui să sprijinim procesul de democratizare și știm foarte bine că instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană în acest moment nu sunt uh, flexibile, nu sunt adecvate pentru a da un răspuns rapid, nu pot permite ajutarea activiștilor în uh, țările despre care discutăm. Vă mulțumesc! În primul rând, doresc să spun că mă bucură sprijinul larg exprimat. Cred că și mă refer aici la raportori din, colegii mei raportorii din umbră sau cei care îi reprezintă, există un punct unde există opinii divergente, însă acest lucru nu reprezintă o problemă, vom putea vota și vom vedea care este rezultatul votului. În legătură cu punctele mai critice, așa cum voi continua în germană, pentru că a fost vorba de colegii mei, doamna Lösig și domnul Pöttering. Cred, cred că, da, nici eu nu doresc să spun că domnul Pöttering uh, se află în aceeași barcă cu doamna Lözing. Doamna Lözing v-ați referit la îngrijorările fundamentale ale grupului dumneavoastră politic. Uh, și pot, mă bucur să vă pot spune că uh, uh, evaluarea independentă din partea unei instituții independente a fost propusă de noi. Și suntem de acord cu, cu această idee, deci uh, cred că am preluat toate ideile constructive exprimate de colegii noștri acum. Domnule Pătărin, cum ne vom asigura că vor fi respectate uh, interesele Parlamentului European? Ei bine, în primul rând să uh, Um, avem o recomandare. Dacă nu vom face acest lucru, nu, nu vom avea niciun fel de proces. Apoi, noi suntem reprezentați în acest grup de lucru. La rugămintea domnului Brock, eu uh, repre- sunt reprezentantul uh, Comisiei în acest grup de lucru și în legătură cu aspectele bugetare, de control bugetar, am spus deja de, în prima întâlnire că este normal ca pentru fondurile europene, um, din punctul de vedere al folosirii acestuia și al controlului, să se țină seama de regulamentul financiar. Cum vom evita apoi dublarea eforturilor? Aici este importantă uh, definirea punctului de, de contact între Fondul European pentru Democrație și Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. S-a spus pe bună dreptate că că acest nou fond este mai flexibil, poate fi folosit mai repede pentru a sprijini actori care apoi mai târziu ar putea să fie sprijiniți de instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Apoi, care va fi situația cu colaborarea. O întâlnire obligatorie sau amintirea unei întâlniri obligatorii între uh, Consiliul Executiv al acestui fond și instituțiile europene reprezintă primul pas. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple în Bruxelles și aceasta ar fi, uh, acestea ar fi lucrurile despre această interfață. Și acum, despre finanțare. Cine cât va uh, contribui? Finanțarea inițială este preluată din instrumentul pentru vecinătate. Acest lucru ni, s-a, ni l-a spus domnul comisar Füle. Uh, cred că uh, uh, Polonia a promis că va contribui cu 3-5 milioane și alte state își vor exprima această dorință, însă în acest moment discutăm despre statut, oricum va fi vorba de o finanțare mixtă din partea statelor membre și din partea instituțiilor europene. Din, din păcate, unii colegi din partea uh, verzilor nu sunt prezenți, nici domnul Elbrock nu este prezent, pentru că ei au uh, propus o, o, o finanțare Uh, prin partea unui uh, fond fiduciar în care se poată, la care se poate contribui și părți terțe. Și apoi, un alt punct la care s-a referit colega noastră Gomez, sprijinirea uh, mișcărilor de, uh, de democratizare întotdeauna este dificilă. Cred că nimeni nu ar fi avut o problemă cu sprijinirea mișcării împotriva apartheidului în, în, uh, Af- în Africa de Sud. Însă, ceea ce este important pentru noi, noi ne dorim sprijin, uh, să sprijinim doar actorii care au o abordare lipsită de, uh, care renunță la violență în procesul de tranziție înspre uh, democrație. Nu ne dorim ca banii europeni să fie folosiți în alte scopuri. Din nou, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare votul de mâine și colegul nostru Pătering are desigur dreptate. Acest vot înseamnă pur și simplu uh, începutul uh, muncii noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că doamna Veronic de Kaiser a trimis o modificare la amendamentul oral de la compromisul numărul 7. Deci poate dori să uh, examinați această modificare. Amendamentul oral la compromisul 7, acesta, această modificare va fi trimisă oricum de secretaria, dar am dorit să vă spun dinainte. Și acum? Uh, de fapt, ultima propoziție uh, se spune despre Um, granturi care trebuie să respecte echilibru politic și așa mai departe, la, la nivel uh, la nivel european. Deci în loc de echilibru politic, pluralitate politică. Aceasta este modificarea doamnei Kaiser pe care o veți primi din partea secretariatului. Vă mulțumesc și acum trecem la raportul domnului Ungureanu despre încheierea acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru securitate Internă al SUA. Domnule Ungureanu, aveți trei minute, vă rog. Uh, I know we are pressed for... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că suntem în criză de timp. Încerc să simplific uh, începând cu o distinție foarte utilă care trebuie făcută, și anume distinția între ce discutăm noi uh, efectiv și ceea ce nu se presupune că ar trebui să discutăm, mă rog, în legătură cu acest aviz. Așadar, ce se presupune că trebuie noi să discutăm? Noi trebuie să luăm în discuție poziția Comisiei noastre asupra acestui acord din, din, din punct de vedere al parteneriatului nostru transatlantic inclusiv uh, nevoia noastră de a lupta în comun împotriva terorismului. Asta se presupune că trebuie noi să discutăm. Ceea ce nu se presupune că trebuie să discutăm e uh, dacă ne place sau nu modul cum uh, procedează americanii. Și cred că trebuie să declar uh, foarte uh, Uh, ferm și clar că acest nou acord, pentru care a fost nevoie de un an de zile, uh, negocierile au durat un an de zile, e, reprezintă o îmbunătățire netă față de uh, versiunea anterioară. Voi menționa doar câteva argumente în favoarea afirmației mele. În primul rând, Acum, cu noul acord, uh, persoanele au dreptul să aibă acces și să-și corecteze datele, pot avea Uh, acces la uh, căi de atac în Statele Unite, apoi există metoda PUSH, care se recunoaște ca o modalitate standard de transfer. Perioada de uh, deținere a datelor PNR este limitată și acordul prevede că se va aplica reciprocitatea. Sigur că unele din formulări puteau fi, ar sau ar fi putut fi mai ambițioase, dar eu consider că per total, rezultatele până la urmă găsesc echilibrul dorit între securitate și protecția datelor cu caracter personal. Și până la urmă cred că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Care ar fi alternativa în cazul în care acest acord nu ar fi adoptat? Eu cred că fără acest acord, în primul rând, liniile noastre aeriene s-ar afla cumva într-un limb, pentru că încă ar, pentru că tot ar trebui să respecte cerințele PNR, însă nu ar dispune de un cadru clar care le-ar permite să facă acest lucru. Și în al doilea rând, e clar că nu ar exista niciun cadru juridic al UE pentru schimbul de date PNR cu Statele Unite. Însă Statele Unite uh, tot ar putea să uh, încheie acorduri bilaterale cu statele membre. Ceea ce sigur că ar însemna că aceste acorduri bilaterale nu ar uh, putea fi uh, controlate de noi. În concluzie, eu spun că acest acord ar trebui susținut de către noi toți. Menționez că sunt patru amendamente care toate uh, sunt uh, de acord, spunând că nu, noi nu ar trebui să uh, um, spunem da acestui acord. Dar semnalele pe care le-am primit eu până în acest moment uh, îmi spun că există un acord și un consens larg. Nu există unanimitate, dar există un acord în sensul că e nevoie de uh, susținerea noastră uh, la adresa acestui acord. Mulțumesc, mulțumesc domnule Ungureanu, acum doamna Gomes. La un minut și jumătate, vă rog că nu mai avem mult timp la dispoziție. Any country, including the US, have all the right. Sigur, e clar că orice țară, inclusiv SUA, are dreptul să decidă în ce condiții intră uh, străinii pe teritoriul uh, său. Bine, avem un precedent și un precedent bun, acordul PNR cu Australia, însă, din nefericire, acest precedent nu a, sau acestui precedent nu i-a fost dat curs aici Știm că nicio negociere nu e perfectă, dar rezultatul negocierilor nu sunt foarte bune uh, în comparație cu PNR-ul cu Australia, mai ales din punct de vedere al regulilor noastre privitoare la uh, protecția datelor cetățenilor noștri. Am asistat la discuțiile uh, din săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai știu, cu doamna Malmström la Libe și uh, Uh, am fost uh, foarte afectată de mm, motivele pe fond oferite de doamna Interfeld în legătură cu standardele protecției datelor cetățenilor noastre, care nu sunt respectate în acest acord. Acestea fiind spuse, sunt de acord și cu raportorul când spune că alternativa este încă și mai proastă Alternativa ar fi uh, acordurile bilaterale negociate de SUA cu guvernele noastre naționale. Deci uh, situația s-a înrăutățit foarte mult în ce privește protecția datelor. Și sigur că e de neconceput ca avioanele noastre să fie stopate. Deci avem nevoie acum de răbdare, trebuie să așteptăm. Haideți uh, să vă spun că mă îngrijorează și un lucru pe care l-am descoperit, și anume că pentru Statele Unite acest acord Uh, trebuie ratificat de Parlamentul nostru, pentru că acordurile naționale au fost ratificate de Parlamentele naționale, dar pentru Statele Unite e vorba de ceea ce ei numesc doar de un acord executiv. Congresul nu este implicat, doar administrația americană. Deci noi, uh, noi ni se cere să uh, spunem da, pentru că alternativa este mai rea pentru cetățenii noștri, dar trebuie să ne asigurăm că și Congresul american se implică în procesul de revizuire care este foarte important și de aceea e bine să uh, insistăm pe acest punct ca greșelile să fie corectate. Mulțumesc. Domnul Daf, acum un minut și jumătate, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. E clar și sunt de acord că acordul încheiat e, reprezintă o îmbunătățire destul de modestă față de cel anterior, însă nu este atât ă, de bun pe cât acordul cu australienii și are deficiențe, încă are deficiențe în multe domenii importante. În primul și în primul rând, sfera de aplicare a acordului este, prea, este destul de neclară sau laxă, mai ales în ce privește articolul 4.4 ce, care ar permite ca datele PNR să fie utilizate pentru orice. Iar Uniunea Europeană nu ar avea control sau nu ar putea monitoriza un astfel de proces. Și din punct de vedere juridic, mi se pare că nu este un acord bun, nu este un acord sănătos și nu este pe deplin compatibil cu dreptul comunitar în domeniul protecției datelor. Cred că nu este o bună bază pentru îmbunătățirea relațiilor noastre transatlantice și cred că ar putea uh, constitui un uh, precedent nefericit pentru viitoarele acorduri uh, PNR cu alte terțe țări care au standarde și sisteme inferioare de protecție a datelor, uh, inferioare, sigur, față de cele ale Statelor Unite. A nu accepta acest acord, cred eu, că ar consolida rolul viitor și eficiența viitoare a Comisiei atunci când aceasta va participa la ulterioare negocieri diplomatice. Însă, în prezent, Comisia, sau până în prezent, Comisia nu a reușit să îndeplinească standardele stricte ale Parlamentului, standarde pe care noi i-am rugat să, încearcă, să încerce să le respecte. Și uh, am depus împreună cu alți colegi um, mai, mulți uh, amendame, uh, mai multe amendamente împotriva acestui acord. Mulțumesc și acum doamna Nicolae, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. nu cred că ar fi primul acord în care standardele parlamentului ar fi respectate dimpotrivă cred că este unul dintre acordurile în care aceste standarde nu își uh, regăsesc uh, uh, ocrotirea pe deplin însă o decizie este foarte dificil de luat cu privire la acest acord pentru că față de acordurile anterioare Uh, constituie o îmbunătăire. Sigur, putem să o etichetăm ca fiind nesemnificativă, dar este totuși o îmbunătăire. Decizia pe care va trebui să o luăm este una politică și va trebui să răspundem uh, unei întrebări care căreia până în momentul de față nu i am putut da un răspuns până unde merg exigențele protecției securității interne și până unde merg exigențele protecției drepturilor omului. Nu am găsit nici în acest acord, din păcate, o barieră care să fie satisfăcătoare pentru a îndeplini ambele cerințe. Fără îndoială însă sunt câteva elemente care pot uh, crea dificultăi în aplicarea acordului i mă refer la modul de procesare a datelor dar uh, i la modul de stocare a datelor deja destul de uh, ridicată de, ca timp ceea ce poate permite utilizarea i în alte scopuri a datelor personale i înfrânge standardele europene cu privire la protecia datelor personale însă dincolo de această chestiune un lucru este cert i anume Uh, nevoia de a uh, asigura mai multă securitate cetățenilor europeni trebuie îndeplinită. de aceea cred că în uh, grupul nostru decizia este una de liber arbitru fiecare va avea capacitatea să răspundă acestei necesități așa cum dorește după propria conștiință. eu personal susțin acest acord cu toate că este un acord uh, care nu poate fi uh, bănuit de uh, performanță, ci din potrivă, însă cred că totuși constituie un cadru juridic care poate asigura o minimă protecție datelor. Mulțumesc, domnul Gjib. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul meu de vedere este că, din nou, avem de-a face aici cu un document foarte sensibil din punct de vedere juridic. Avem uh, cunoștință de ceea ce s-a întâmplat cu SWIFT, avem experiența asta și avem acum și problema cu ACTA. Problemă care a stârnit multe îngrijorări Bine, sigur, nu e vorba acolo de un acord cu Statele Unite, dar e vorba de un acord uh, la care Statele Unite sunt semnatare. Cred eu că aici se pun uh, două probleme. Domnul Ungureanu a spus că perioada de retenție sau de deținere a datelor a fost redusă. Întrebarea mea ar fi, în ce măsură a fost redusă? și cum se compară asta cu acordul uh, PNR cu Australia. Și o a doua problemă, care cred eu că este uh, foarte importantă, a fost uh, relevată de domnul Daf, și anume datele care sunt conservate și stocate pot fi transmite și atunci cui anume pot fi transmise aceste date? O a doua întrebare. Și în al treilea rând, odată ce aceste date sunt transmise, pot ele oare să fie folosite într-un mod, ca să spun așa, sensibil. Uh, acest, acest uh, lucru ar fi de domeniul și al ombudsmanului și al protecției, uh, autorității de protecție a datelor. Poate că această transmisie nu ar fi o problemă, însă dacă datele sunt folosite în domenii sensibile, ar putea însemna că se încalcă drepturi de bază ale cetățenilor. Asta ar fi întrebările din punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnul Ungureanu, vă rog. Thank you very much. Uh, Mulțumesc pentru observații. Voi încerca să răspund pe scurt. Da, sigur că înțeleg îngrijorările exprimate aici. Sunt de acord că acordul este unul perfectibil și mai cred că de fapt nu cred că există vreo situație în care vom avea un acord perfect. Întotdeauna asemenea acorduri vor fi controversate. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte în plus în legătură cu uh, cele spuse de un coleg. Poate că uh, Uh, ar fi bine să fie implicat și Congresul Statelor Unite, dar poate că e decizia sa, uh, asta în legătură cu cele spuse doamna Gomes. Uh, în legătură cu domnul Daf, cele spuse de domnul Daf, trebuie să repet că, da, sigur, nu există perfecțiune pe lumea asta și nici în acest acord, dar eu nu cred că o comparație cu acordul australian este una corectă, pentru că nu putem compara uh, nivelul de amenințare atunci când vorbim despre Australia cu nivelul de amenințare uh, asupra Statelor Unite. Mulțumesc, doamne Nicolai, pentru remarcele dumnea ei uh, foarte uh, bune în legătură cu această ciocnire de interese în legătură cu securitatea și protecția datelor, probleme foarte greu de rezolvat. Și, din nou, mă văselit să repet că există dovezi că acest acord reprezintă o îmbunătățire. Domnul Jib, m-a întrebat, de, uh, m-a întrebat care este termenul precis de stocarea datelor. Dacă știu eu corect, e vorba de șase luni. Accesul la date se restricționează după această perioadă. Datele pot fi deținute până la 10 ani în caz de infracțiuni grave transnaționale și 15 ani în caz de terorism. Și fiecare informație legată de o persoană sau informații de natură individuală vor fi, uh, fiecare astfel de informație va fi distrusă. Mulțumesc! Acum trecem la următorul punct. Evoluția strategiilor macro-regionale ale UE, practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana, și rog pe domnul Salavracos, care este raportor pentru aviz, să se limiteze, dacă poate, la trei minute. Vă rog. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor și mulțumesc uh, și raportorilor din umbră pentru sprijin, pentru cooperare, pentru amendamente, pentru spiritul constructiv în care am lucrat. Majoritatea amendamentelor pot fi adoptate. Și cred că completează lacunele din text, îl fac mai cuprinzător. Strategia macroregională ioniana adriatică este importantă, completează uh, celelalte strategii Macroregiunile sunt foarte importante pentru dezvoltarea echilibrată și uh, durabilă, reprezintă o valoare adăugată a Uniunii Europene și uh, permit derularea unor proiecte semnificative în contextul strategiei uh, Europa 2020. Macroregiunile ne permit să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Mă gândesc la energie, la cooperarea științifică, la educație și formare, turism, comerț, protejarea mediului înconjurător, transportul maritim, siguranța pe mare, poluarea mărilor și pescuitul ilegal. Strategia cu privire la macroregiuni va avea întotdeauna două dimensiuni, o dimensiune terestră și o dimensiune operațională. Aceste două dimensiuni trebuie să fie împăcate, reconciliate. sau depus sau ex, există amendamente de compromis care încearcă să stabilească o viziune clară în privința macroregiunilor. Macroregiunile din zona mediterană reprezintă o evoluție interesantă. Lucrurile nu se încheie aici, însă pentru că trebuie să continuăm să discutăm și să negociem cu autoritățile locale și regionale cu respectarea principiului subsidiarității. Aștept intervențiile colegilor. Am uh, apreciat uh, cooperarea și cred că am uh, pornit bine. Nu vorbim despre noi instituții și despre o nouă legislație. Ceea ce putem face este să um, facem o prioritate din macroregiuni pentru că ele vor ajuta regiunile Uniunii Europene să funcționeze mai bine. Mulțumesc! Este un aviz pentru Comisia pentru Dezvoltare Regională. Dacă sunt uh, colegi care doresc să intervină, au acum posibilitatea. Doamna Lopez președinte. președinte. Doresc să mulțumesc domnului Salavrachis pentru raportul domniei sale și pentru că a ținut cont de amendamentele depuse, uh, noi cei de la grupul socialist, pentru a extinde macro-regiunile nu doar în estul Mediteranei, ci și în vest. Cu, cu, cu, pentru că tocmai că avem o, o istorie comună, o cultură comună, o geografie comună și credem într-adevăr că macroregiunea e mai solidă dacă uh, regrupează pe toate cele țări europene care uh, sunt riverane uh, Mediteranei. Sigur că sunt multe teme comune și vom ține cont de asta și pe viitor. Unele teme ne-au unit recent, ca de exemplu uh, acordurile de agricultură cu Marocul, dar, dar au, au uh, și alte, există și alte teme care vor reveni. Poziția uh, noastră comună este importantă pentru a putea demara proiecte care probabil uh, deja există și depind de finanțarea necesară. Dar e clar că sinergiile acestea sunt foarte interesante și de aceea doresc să mulțumesc domnului Salavracos că a acceptat amendamentele noastre și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la îmbogățirea textului prin amendamentele lor. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Nu e nevoie de un răspuns? Aș vrea doar să mulțumesc uh, colegilor. Mulțumesc! Trecem la informarea domnului Salafranca privind delegația ad hoc în Libia. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mai întâi are cuvântul domnul Lambsdorff și apoi domnul Salafranca. A fost greșeala mea. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vă vorbesc despre vizita pe care grupul de lucru a făcut-o la New York. Am uh, discutat despre subiecte geografice, tematice și instituționale ne-am uh, axat pe Palestina, pe primăvara arabă și pe Sahara Occidentală. În ceea ce privește subiectele tematice, a fost vorba despre responsabilitatea de a proteja și politicile ONU um, pentru a sprijini democrația. Și am discutat de asemenea despre uh, problemele instituționale la Națiunile Unite. A fost o misiune comună Uh, cu uh, comisia, subcomisia DROA, unde am uh, vorbit despre drepturile omului. Dați-mi voie să încep cu statutul Uniunii Europene la Națiunile Unite. Am aflat că există probleme în ceea ce privește exprimarea Uniunii Europene ca bloc. Uh, între timp, situația s-a îmbunătățit și mă bucur de acest lucru, însă există o oarecare oboseală în ceea ce, privi, în ceea ce privește apartenența Uniunii Europene la Națiunile Unite. Uh, Uniunea Europeană are dificultăți uh, legate de calendar și aceasta din cauza politicii duse de Marea Britanie în uh, Serviciul European de Acțiune Externă. La ora actuală, Oricare ar fi subiectul uh, discutat, e nevoie de o decizie separată pentru a se hotărâ dacă Uniunea Europeană poate fi reprezentată uh, extern de Serviciul European de Acțiune Externă sau e nevoie de un alt mecanism. În loc să ne eficientizăm coordonarea, în loc să luptăm pentru pozițiile noastre la ONU, uh, Marea Britanie face în așa fel încât să fie prea târziu să influențeze lucrurile. Din păcate, așa stă situația cu statutul nostru la ONU. Este un caz de obstrucționare din partea Regatului Unit. Alte state membre ONU vor ca Uniunea Europeană să le susțină, însă Uniunea Europeană nu poate să-și elaboreze pozițiile la timp. Există și domenii în care avem o influență și suntem eficienți, însă situația nu s-a îmbunătățit. În ceea ce privește um, cererea palestinienilor de a fi recunoscuți, state, uh, opt state membre sunt uh, pentru recunoașterea um, statului palestinian, însă e nevoie de nouă Uh, voturi cu da în Consiliul de Securitate, statele membre continuă să fie dezbinate în această privință. În ceea ce privește primăvara arabă, s-a pus accentul pe edificarea capacităților, pe o abordare diferențiată. Libia are nevoie de altă abordare decât Tunisia, Algeria sau uh, Egipt. S-au exprimat uh, preocupări în ceea ce privește Siria, există, exista un raport al unei comisii de anchetă cu privire la uh, crime comise de guvernul uh, sirian. Se punea problema dacă Siria trebuie să fie tradusă în fața um, Tribunalului uh, Penal Internațional, însă acest lucru a trebuit să se facă prin uh, Consiliul de Securitate și este greu. În ceea ce privește Sahara Occidentală, atmosfera este mai deschisă între Maroc și frontul Polisario însă încă nu a venit uh, momentul pentru un acord. În ceea ce privește responsabilitatea de a proteja, um, am constatat o evoluție neplăcută. După cum știm, s-au făcut uh, progrese la ONU în această privință, însă statele BRICS au uh, elaborat un concept diferit și anume responsabilitatea în uh, momentul în care și protejezi acest uh, concept uh, intervine după intervenția NATO și a aliaților. Brazilia și alții vor să ne, vor să se aleagă între diplomație și forță. Este un concept rigid și americanii uh, au spus că sunt uh, și ei sceptici. În orice caz, responsabilitatea de a proteja trebuie să, se, să fie în vigoare atât înainte cât și după un conflict. Consolidarea societății civile, femeile și tinerii sunt uh, de asemenea subiecte delicate Credem că am avut ocazia de a evalua felul în care sunt uh, aplicate prioritățile noastre la New York și vom elabora următoarea recomandare pentru uh, următoarea adunare generală. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Tocmai a venit doamna Andrichene. Poate dorește să intervină. Are la dispoziție un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi uh, pare rău că am venit atât de târziu, dar a trebuit să interviu la Comisia INTA. În calitate de membru al Subcomisia pentru Drepturile Omului, am făcut parte din delegația Uniunii Europene la um, cea de 66 -a, adunare generală a ONU și aș dori să subliniez uh, importanța participării subcomisiei uh, DROA pe lângă reprezentanții Comisiei AFET, la sesiunile adunării generale ale Organizației Națiunilor uh, Unite. Am uh, optat până la urmă să includem și alte destinații, de exemplu uh, Congo, pe lângă prezența noastră de la New York. Noi avem interese care merg uh, dincolo de drepturile omului. În rezoluția Parlamentului uh, European adoptată pe 16 februarie se regăsește un alineat care a fost semnat de Parlament și care spune foarte clar că Parlamentul European uh, consideră indispensabil uh, uh, continuarea practicii de a trimite delegația Parlamentului European la reuniuni care discută aspecte de drepturile omului. Aceste aspecte ale drepturilor omului la New York au fost abordate în fiecare ședință. Delegația a acoperit un spectru foarte larg. Am înțeles că aceste lucruri au fost amintite de domnul Lambsdorff și cea mai uh, spe, uh, specifică întâlnire despre drepturile omului a fost cu domnul Ivan Simovici din partea înaltului comisar pentru drepturile omului a Națiunilor Unite, care a reprezentat-o pe doamna Pelei. El a abordat diferite aspecte legate de drepturile omului din punctul de vedere administrativ și din alte puncte de vedere. O evoluție importantă amintită a fost că secretarul general al Națiunilor Unite a sprijinit um, crearea unui post dedicat uh, drepturilor omului la, uh, la, în New York și crearea unei celule care să se ocupe cu situațiile de urgență, de exemplu ce s-a întâmplat în Cote d'Ivoire în urmă cu doi ani, nimeni nu s-ar fi gândit că va exista uh, un sprijin pentru un raportor special care să se ocupă, care să se ocupe de situația din Iran. Tocmai acest lucru s-a întâmplat în iunie 2011. A existat un uh, consens, uh, de exemplu, în legătură cu suspendarea uh, statutului uh, Libiei fiecare stat, a existat și o altă evoluție în sensul acceptării unei evoluări interpares uh, în legătură cu situația uh, drepturilor omului din statul respectiv. În legătură cu situația din Siria, Comisia de Anchetă și-a prezentat raportul în care amintește crime împotriva umanității și nu a fost foarte clar dacă Siria va fi adusă în fața Tribunalului Internațional Penal. Foarte multe lucruri au fost discutate, însă datorită lipsei de timp mă voi opri acum. Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește vreun alt coleg să intervină? Nu? Vă mulțumesc foarte mult pentru această informații. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și acum are cuvântul domnul Sala Franca, despre uh, vizita din Libia în Tripoli, Benghazi, 10-12 februarie 2012. Mulțumesc, într-adevăr, ne-am deplasat acolo cu domnul Danja, vicepreședinte al subcomisiei pentru apărare, domnul Panzeri, pre președinte al delegației pentru Maghreb, doamna Gomes, raportare permanentă pentru Libia și domnul Cacin, membru al comisiei noastre, deci ne-am deplasat în Libia, în uh, zilele de 10-12 februarie 2012 și am avut ocazia să constatăm pe de o parte că există așteptări enorme în rândurile populației după prăbușirea regimului Gaddafi și pe de altă parte că există și nevoi enorme în această țară. Există deci această dihotomie mm, pe care am constatat-o în cursul misiunii ne-am întâlnit cu președintele Consiliului Național de Tranziție, care ne-a înșirat dificultățile prin care trece țara în ce privește securitatea, procesul electoral care este în curs și, de asemenea, în problemele legate de fluxurile migratorii și reforma justiției. Începem cu primul punct. Uh, care a constituit uh, obiectul conversației cu mai mulți membri ai guvernului. Probabil principala uh, problemă cu care se confruntă Libia este cum anume să rezolve problema securității și cum să îi reintegreze pe foștii combatanți în forțele sau cum să îi integreze în forțele armate și ale poliției. Sunt 150.000 de persoane în această situație. Țara încă se află sub controlul milițiilor și în acest sens eu cred că o acțiune decisă și fermă a Uniunii Europene ar putea să contribuie la rezolvarea unei situații problematice și cum spuneam la început, asta se extinde și la controlul frontierelor, pentru că sunt 4.000 de kilometri de frontiere terestre, 2.000 de kilometri de frontiere maritime, un trafic de ființe umane, de arme, care toate acestea constituie un tablou foarte îngrijorător din punct de vedere al nevoilor pe care le are acest, această țară uh, uh, pentru moment. De aceea, scrisoarea pe care am trimis-o doamna Ashton îi explică uh, domniei sale posibilitățile pe care le are UE cu diferitele sale mecanisme ca să ajute puțin Libia, pentru că trecem prin o perioadă extrem de grea. În același timp, membrii guvernului ne-au uh, transmis uh, nevoi de tip material sau uh, personal cu care se confruntă țara și noi am recomandat să utilizăm mecanismele uh, Uh, pe care le avem la dispoziție, de exemplu instrumentul de stabilitate pentru a avea o reacție adecvată la aceste necesități. De asemenea, domnule președinte, aș dori să mă refer la teme, tema uh, alegerilor. Deci țara în luna iunie va organiza alegeri. Din acest punct de vedere, situația este foarte îngrijorătoare Uh, pentru că regimul colonelului Gaddafi nu a permis timp de mai bine de 40 de ani să nu aibă loc niciun fel de proces electoral, de aceea uh, cetățenii nu au practic conștiință civică și nu au antecedente care să le permită să știe cum să abordeze procesul de alegeri. Aș dori să vă spun că ei uh, au uh, dispoziția să colaboreze cu Uniunea Europeană și, din păcate, lucrul ăsta nu se constată în, toate, în alte țări din vecinătate. Noi putem să ajutăm în a-și dezvolta o conștiință civică și putem să ajutăm și din punct de vedere tehnic pentru alegeri. Noi dispunem de mecanisme și cred că ar fi foarte bine primit un astfel de ajutor. Cred că noua facilitate pentru societatea civilă, prevăzută noua politică de vecinătate, ar putea fi și aceasta un, un instrument adecvat, precum și tot ceea ce ar putea să țină de mediile de comunicare în masă, de exemplu canalul Euronews sau uh, canalul de televiziune parlamentară, Europarl, uh, TV, ar fi foarte bine primite, pentru că, domnule președinte, în, în această țară totul este de făcut. Apoi, războiul civil prin, ca, prin care a trecut țara a lăsat sechele nu doar fizice, psihologice, ci și materiale, mijloacele materiale pe care le are guvernul provizoriu și Consiliul de Tranziție sunt foarte precare. Și aici cred eu că Uniunea Europeană ar putea să facă ceva ca să încerce să dea un răspuns acestor necesități urgente. Nu voi intra în capitolul drepturilor omului, Uh, ci la situația de uh, securitate, pentru că, după cum am spus, milițiile în acest moment controlează țara. Ci persoanele care s-au manifestat în favoarea regimului colonelului Gaddafi se află sub controlul miliției în marea lor majoritate nici sub controlul tribunalelor, nici sub uh, controlul armatei sau al miliției, pentru că situația este una embrionară și și acest lucru e de natură să uh, trezească îngrijorări ca și traficul de arme, de asemenea. În încheiere, domnule președinte, aș dori să transmit un mesaj membrilor comisiei noastre și anume delegația Parlamentului European uh, și sigur doamna Gomes va putea să completeze ce spun eu, pentru că cunoaște foarte bine situația din țară a făcut multe uh, vizite în uh, Libia și va putea să mă completeze, dar vreau să vă spun, domnule președinte, și să subliniez uh, următorul aspect, că delegația noastră a fost foarte bine întâmpinată, că uh, cei de acolo au, și-au manifestat dispoziția să coopereze cu Uniunea Europeană și aceasta pentru noi constituie o mare oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm, uh, nu trebuie să o îngropăm sub birocrații, sub uh, obstacole sau sub poveri birocratice, pentru că nu toate țările din zonă și-au manifestat această disponibilitate de a colabora cu noi. Libia trebuie să constituie o prioritate pentru noi și în acest sens aș dori să vă spun că am transmis impresiile noastre către înaltul reprezentant ca Um, în a, practic toate domeniile, uh, pentru că putem să ajutăm în toate domeniile, Uniunea Europeană să fie la înălțimea așteptărilor lor, să uh, încercăm să îi ajutăm, pentru că, bun, uh, Gaddafi a căzut, dar rămâne totul de făcut în ce privește necesitățile materiale și, în al doilea rând, pentru a sădi o uh, tranziție democratică care este incipientă, dar care se anunță foarte complicată. Mulțumesc. De paradox. Vă mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr un paradox faptul că cei care au uh, puterea armelor de foc trebuie să o predea unei entități care nu există de fapt. Deci cred că ar trebui să creăm o autoritate care să aibă puterea de a colecta aceste arme și acest lucru reprezintă doar un aspect al întregii situații. Acum, doamna Gomez are cuvântul. Aș dori să spun um, cât de mult mi-a plăcut să fac parte din această echipă împreună cu domnul uh, Sala Franca și m-a bucurat, m-a bucurat să văd care este și expertiza celorlalți colegi. În calitate de raportor al acestui parlament am fost uh, la Benghazi încă din luna mai și m-am simțit foarte bine um, în momentul în care colegii au confirmat situația așa cum am înțeles-o eu. După cum a spus domnul Salafranca, mă bucură faptul că și colegii mei au ajuns la aceleași uh, concluzii. Libia trebuie să devină o prioritate a politicii noastre externe îndreptată înspre vecinătatea de sud. Nu este vorba doar de un uh, rezultat al investițiilor pe care le-am făcut în ultimul an, în sprijinirea transformărilor care au avut loc acolo, dar ar trebui să ne gândim la propriile noastre interese. Noi avem uh, interese profunde ca lucrurile să se întâmplă bine în uh, Libia, trebuie să ne gândim că ceea ce vom putea realiza acolo este în propriul nostru interes. În toate domeniile, în toate sectoarele, securitatea Libiei înseamnă securitatea pentru Uniunea Europeană și, și în domeniul economic. Este evident că Libia este o țară bogată și, într-adevăr, există aici o diferență imensă față de alți actori din uh, regiune, față de alte state din regiune. Bucuria cu care am fost uh, primiți și deschiderea. Și este un lucru pe care l-am experimentat de la, uh, pe care l-am văzut de la începutul revoltei respective. Și, de fapt, din multe puncte de vedere, libienii și au dorit să ne, să ne transmită mesajul că își doresc o asistență europeană. Și ei nu au nevoie de uh, fonduri financiare, pentru că au suficiente fonduri financiare. Producția de petrol, exploatarea de petrol a ajuns din nou la nivelul existent înaintea Revoluției. Ei au nevoie de uh, construirea de capacități, de, de structuri, pentru că este o țară în care nu au existat uh, structuri democratice, nu au avut partide politice și, de exemplu, acum au această problemă majoră legată de securitate. Și există uh, această prioritate legată de acțiunile față de uh, miliții. Milițiile nu vor dispărea peste noapte. Uh, ele există pentru că nu există un aparat de securitate în Libia. Uh, Tocmai de aceea există în continuare aceste miliții, pentru că nu există o armată reală, nu există o poliție reală și ne cer sprijinul nostru să ajutăm să depășească această situație. Există tot felul de exemple uh, despre situația reală și în acest context ne, ajut, ne cer un lucru simplu. O săptămână înainte de a merge, de a fi aniversată Revoluția din februarie, Existau neliniști uh, pentru că mm, fiul lui Gaddafi din Niger a făcut diferite declarații și amenințări. Sigur, oamenii au înțeles că este o nouă perioadă, regimul la vechi a căzut, acum există un nou regim. Cu toate acestea este o, o perioadă foarte dificilă pentru că guvernul este considerat un guvern uh, tranzitoriu care nu poate lua uh, decizii importante uh, și uh, oamenii, desigur, au, au uh, un sentiment <laughs> clar de insecuritate, pentru că nici nu pot, nu au fondurile necesare pentru a plăti aceste miliții. Cred că din acest punct de uh, vedere este foarte important să completăm cele spuse de domnul Sala Franca. Cu ajutorul uh, Națiunilor Unite a fost acceptat, a fost aprobat deja a fost aprobată legea electorală care prevede alegeri în iunie. Este, există, toată lumea este de acord că nu va fi vorba de alegeri perfecte, dar doar așa se poate ajunge la alegerea unui guvern care va fi considerat legitim, care să ia din acel moment hotărâri importante. Știu foarte clar că nu va fi un proces perfect, la fel cum s-a întâmplat și cu referendumul sau cu alegerile care au fost organizate în Egipt, deși nu ar trebui să comparăm situația din cele două țări. Deci, lucrurile nu vor fi perfecte, dar doar așa vom putea avea până la urmă un guvern legitim. Și un alt lucru bun este că aceste alegeri este clar că nu există partide politice, este greu ca acestea să se, să se formeze și 120 de membri din adunarea constituantă va veni din partea triburilor, dar restul de 80 de membri vor fi aleși din partea partidelor politice. Și Um, se va uh, pune în aplicare un uh, principiu foarte important. Un bărbat, o femeie. Un bărbat, o femeie. Deci este un principiu foarte important într-o țară în care islamul este atât de important. Și tocmai acest lucru ne arată care este capacitatea societății libiene să se organizeze în ciuda dificultăților. În momentul Ehm, în momentul, au existat demonstrații din partea femeilor care au, s-au împotrivit propunerile, propunerile făcute până atunci despre reprezentarea lor și situația până la urmă a fost schimbată. Tocmai de aceea Uniunea Europeană ar trebui să se adune în cele din urmă, să aibă o reprezentanță permanentă acolo, care să intre într-un dialog cu actorii de la fața locului și care să uh, pună la dispoziție sprijinul uh, cerut. Uh, din punct de vedere al securității, al consolidării societății civile și așa mai departe. Nu am suficient timp la dispoziție, aș dori să discut și despre drepturile omului, situația din uh, închisori și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnul Cacin, acum și după aceea domnul Lambsdorff. Voi vorbi în slovenă. și aș dori să mă refer la șase puncte. Primul lucru important este că toți miniștrii pe care i-am întâlnit și toți uh, reprezentanții pe care i-am întâlnit acolo au vorbit despre uh, lipsa de fonduri financiare. Toată lumea Uh, nu este mulțumită de faptul că fondurile financiare din băncile europene nu le stau la dispoziție. Um, fondurile financiare care au fost uh, înghețate în uh, decursul acestei revoluții. Deja a trecut un an de la aceste evenimente și nu a fost, nu au fost deblocate aceste fonduri financiare. Ar trebui să înțelegem că există anumite priorități în Libia dacă dorim să controleze situația de acolo. Și apoi aș dori să mai amintesc un lucru. Astăzi l-am întrebat pe ministrul de externe al uh, Iordaniei dacă uh, Iordania ar putea să contribuie cu o altă modalitate de ajutor. Dacă este să ne gândim că în uh, Libia, problema administrativă va fi rezolvată în urma unui proces de lustrație. Ei bine, acest lucru nu se poate întâmpla. Nu poate fi înlocuită o clasă administrativă cu o altă clasă administrativă, pentru că nu a existat o structură statală. Structurile tribale au uh, asigurat coeziunea socială în uh, Libia. Nu știu cum pot să vă spun, dacă am timpul să vă spun toate lucrurile care nu, care nu există în uh, Libia. Și apoi, un alt punct. În acest uh, moment, uh, zeci de mii de foști combatanți sunt pregătiți pentru a deveni pol- uh, ofițeri de poliție în Iordania. Știți foarte bine că, de fapt, nu există uh, stații de poliție, de exemplu, în Libia. Acestea nu au existat niciodată în Libia. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să începem de la zero. Și pentru acest lucru au nevoie de o schemă fundamentală de organizare pentru a integra foștii combatanți în structuri polițienești. Nu există nici o armată și pot să vă spun că am fost odată în trecut uh, ministrul ministrul responsabil pentru armată și, și dumneavoastră, domnule Pașcu, ați avut această experiență și știți foarte bine cât de importantă este prezența profesioniștilor, de exemplu, în forțele aeriene. Și aici există aceeași problemă, nu există structura uh, necesară. Apoi, în ceea ce privește organizațiile non-guvernamentale și colegii cred că vor fi de, ac- de acord cu mine, reprezentanții ONG-urilor s-au întrebat ce înseamnă uh, procesul de democratizare în acest moment. Se tem de uh, alegerile care vor fi organizate pentru că vor fi, aleși unele, vor fi alese unele persoane care vor reprezenta, vor reprezenta propriul trib, lucru care îngrijorează nu pe baza acestor valori vom putea ofera în cadrul unei uh, democrații. Și am spus, așa cum am spus, uh, i-am spus și domnul ministru de externe uh, Iordanian, cea mai tânără persoană care a participat vreodată la o alegere uh, are 70 de ani. Am avut 40, 42 de ani de dictatură. Haideți să vedem când au fost organizate ultimele alegeri. Deci, persoanele care au acum 70 de ani sunt cele care au participat la ultimele alegeri organizate. Uh, Libia este un stat multietnic, multicultural, multireligios. Și uh, nu se știe faptul că o mare parte a populației Libiei nu vorbește limba arabă și este total, nu știe deloc ceea ce se întâmplă în Libia și v-am promis că, vă, că mă voi referi și la alte două puncte. Și domnul Sala Franca s-a referit la acest lucru. Ce putem să facem noi? Uh, ce poate face Uniunea Europeană? Ei bine, uh, canalul nostru uh, parlamentar de televiziune ar putea să pregătească niște videoclipuri scurte în care să fie explicată funcționarea unei democrații parlamentare am discutat deja cu reprezentanți din partea acestui, acestui canal care s-au uh, arătat încântați de această discuție. Am discutat și cu doamna Ashton despre acest lucru și cred că va trebui să repetăm uh, acest lucru. Partenerii noștri libieni au nevoie de ajutorul nostru. Uniunea Europeană are o imagine pozitivă în Libia și cred că ar trebui să profităm de acest lucru. Și acum, ultimul uh, punct. Este vorba de Benghazi, o parte din Libia unde 60% a PIB-ului uh, este creat și o parte a Libiei care a fost ignorată foarte mult timp. Nu ar trebui să uităm că Libia uh, nu este reprezentată doar de Tripoli. Economia partea principală economică a Libiei se află în Benghazi și, de asemenea, elita intelectuală se află în Benghazi și cred că un european ar trebui să se organizeze mai bine, să deschidem un birou, o reprezentare și în uh, Benghazi și ne-am gândit să organizăm, de exemplu, un consulat comun european în uh, Benghazi. Poate acest consulat ar putea emite vize comune pentru ca uh, libienii să nu fie nevoi să meargă 1500 de kilometri până la uh, Tripoli. Discutăm de uh, documente de identitate biometrice și trebuie să înțelegem că uh, o întreagă familie trebuie să meargă de două ori până în uh, Tripoli. Și dacă am găsi o abordare rațională, dacă am putea să ne organizăm în mod adecvat, atunci o asemenea reprezentare consulară ar reprezenta un pas foarte pozitiv și concret, pe de altă parte, un pas care ar fi uh, primit foarte, foarte pozitiv. Vă mulțumesc. Ich habe das eigentlich gar nicht vorgehabt, aber ich muss bei mir gucken. Vă mulțumesc. că Nu dorisem să intervin, dar uh, cred că ultima idee cu consulatul comun este una foarte bună. Uh, Însă sunt, sunt convins că Regatul Unit uh, ar respinge o asemenea idee în Consiliu. Aceasta este o remarcă secundară. Eu aș avea, de fapt, o. Da, cred că acest lucru s-a întâmplat deseori și aș avea o întrebare pentru Ignacio. Ați fost în Tripoli. Se poate uh, circula în exteriorul Tripoliului? Cu... Ați putut să mergeți în afara Tripoliului pentru că din diferite părți mi s-a, mi s-a dat o altă uh, impresie. Deci este o întrebare foarte simplă, simplă trebuie să plec în două minute. Ok, Alexander, eh, el serviciu... Foarte rapid. Serviciul de acțiune externă ne-a spus că trebuie să ne deplasăm cu o trusă de securitate. Uh, Uh, la noi. Și, bine, din fericire nu i-am uh, luat în seamă, ne-am băgat în seamă, dar sigur că treb- a trebuit să ne fie asigurată și securitatea, dar după cum spunea Cacin, uh, domnul Cacin, nu există o poliție, nu există o forță armată, țara este controlată de miliții cu ministra sănătății. În, ultimul, în singurul moment în care am putut să scăpăm din bunkerul hotelului, ministra sănătății, când se pregătea să urce în propria mașină, a fost reținută. Deci există un, o, o situație în care nu există un stat de drept. Poliția nu răspunde în fața justiției, pentru că nu există instanțe de justiție. Eu când uh, m-am întors, n-am fost la Tripoli, n-am avut timp dar polițistul de securitate care m-a însoțit la aeroport, un domn mic de statură, e cel care controlează tot aeroportul, pentru că aeroportul e în mâna una din, în mâinile unei din cele mai importante miliții. Deci, iată, asta e situația la ora actuală. I hope if they were short guys... Bine. Anyway. Bine, sper că deși sunt mici de statură, au niște puști foarte mari. Și cu asta vă mulțumesc. Dar înainte de a pleca, trebuie să adoptăm procesul verbal uh, al uh, reuniunii noastre în 20 decembrie 2011. Nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind uh, adoptat. Mâine începem cu voturile la ora 9. 9 fix. Vă rog să vă aduceți cartelele de vot. La revedere!